Aș dori să începem. Am uh, invitat uh, uh, astăzi la comisia noastră vicepremierul României, domnul Liviu Dragnea, responsabil cu dezvoltarea regională și administrația publică și de asemenea domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul uh, român pentru fonduri europene și vom începe cu prezentarea vicepremierului și după aceea vom avea întrebări și răspunsuri uh, din partea membrilor. Domnule viceprim-ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în românește. Doamnă președinte, stimați membri ai uh, Parlamentului European, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mă bucur să, să fiu astăzi aici alături de, de dumneavoastră pentru a vă vorbi despre unul din cele mai importante obiective ale Guvernului României și una din cele mai mari provocări ale mandatului meu de, de ministru, și anume reorganizarea administrativ-teritorială a României. Vreau să vă spun de la început că România privește cu uh, multă seriozitate și cu mult pragmatism următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene și tocmai uh, din acest motiv ne dorim să fim foarte bine pregătiți uh, pentru data de 1 ianuarie 2014. Interesul și determinarea noastră sunt sesizabile și prin faptul că în acest an intenționăm să derulăm cea mai amplă reformă administrativă uh, de câteva zeci de ani încoace în, uh, în România, proces pe care vrem să-l finalizăm până la sfârșitul anului, proces care cuprinde uh, inclusiv înființarea regiunilor administrative, pentru ca România să fie bine pregătită pentru a absorbi fondurile europene disponibile pentru următoarea perioadă de programare. De ce facem uh, regionalizarea? Pentru că actualele regiuni de dezvoltare din România, care sunt regiuni uh, care au un caracter mai mult statistic, nu au identitate regională proprie, nu au forță decizională, nu au competențe specifice, nu pot administra politici, nu pot administra uh, proiecte, uh, nu pot administra bugete ele având o relevanță mai mult statistică, nu pot asigura o reprezentare democratică a comunităților locale, funcționează mai mult în paralel cu județele, care sunt entități administrativ-teritoriale, mai mult în paralel decât într-o strânsă conlucrare sau colaborare cu, cu acestea și asta are efect asupra uh, posibilităților de dezvoltare echilibrată din interiorul uh, diferitelor zone din, uh, din țară. Uh, din păcate, în, de când au fost înființate aceste regiuni de dezvoltare, regiuni statistice, disparitățile de dezvoltare intra- și interregionale au crescut, dezechilibrele uh, de dezvoltare s-au, uh, menținut, iar uh, suntem astăzi în situația în care România are o singură regiune dezvoltată, regiunea care cuprinde capitala București, iar celelalte regiuni au un nivel de dezvoltare uh, mult scăzut. Un alt motiv, un alt argument pentru înființarea regiunilor, agențiile de dezvoltare regională, care sunt structurile care sunt, au rolul principal în uh, derularea programului operațional regional, sunt structuri non-guvernamentale, organizații non-guvernamentale. Ele nu pot face față provocărilor de dezvoltare regională. Județele nu pot județele actuale, fiind destul de mici, sunt 41 de județe, nu pot uh, dezvolta proiecte de anvergură de dezvoltare uh, la nivel regional. Uh, caracterul actual și sistemul actual din România, atât administrativ cât și sistemul competitiv al aprobărilor pentru proiectele europene, a determinat o fragmentare prin concurență uh, mai mult decât uh, o conlucrare prin uh, cooperare și, practic, nu putem, n-am putut realiza o coeziune. Județele din România, într-adevăr, sunt suficient de mici pentru a ști nevoile comunităților locale, dar mult prea mici pentru a putea genera proiecte de anvergură. Guvernul central are viziunea de ansamblu, poate genera proiecte de anvergură naționale, dar este mult prea departe pentru a ști nevoile comunităților locale și din acest motiv uh, au apărut și s-au dezvoltat aceste disparități de dezvoltare. În aceste condiții este nevoie de un nivel intermediar administrativ care să fie pus la distanța optimă între guvernul central și autoritățile locale, care să fie uh, suficient de, uh, de aproape de, pentru a ști comunitățile locale, dar și suficient de sus pentru a putea avea o viziune de ansamblu a dezvoltării și pentru a putea genera proiecte integrate de dezvoltare regională. Birocrația actuală este destul de mare, uh, din acest motiv regionalizarea însoțită de procesul de descentralizare este absolut necesar pentru a aduce uh, competențele și atribuțiile mai aproape de oameni, să alocăm autorităților locale, județene și regionale suficiente atribuții și competențe pentru a putea uh, gestiona dezvoltarea zonelor respectivă și pentru a putea furniza servicii de calitate cetățenilor. Implementarea unei viziuni de dezvoltare durabilă în concordanță cu strategia Uniunii pe 2020, uh, uh, o strategie bazată pe programe strategice, nu poate fi realizată decât cu ajutorul acestor entități administrative pe care vrem să le înființăm și anume regiunile administrative. Toate disfuncționalitățile pe care vi le-am prezentat uh, anterior, precum și uh, alte riscuri uh, posibile, uh, sunt, uh, precum și o analiză serioasă a evoluției României în actualul exercițiu financiar, sunt pe masa experților noștri și uh, stau la baza unei analize complexe, uh, profunde, care să ne ajute să determinăm configurația viitoarelor regiuni în așa fel încât să fie atins obiectivul final, fundamental al acestui proces, și anume uh, o dezvoltare echilibrată a României și uh, să putem susține serios o politică de coeziune. Mesajul meu de, de viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice este că România are capacitatea de a învăța din, uh, din greșelile trecute, că avem întreaga determinare pentru ca acest proces să fie gestionat în mod corect, în mod eficient și să poată să fie finalizat în, uh, în acest an. Pentru că dorim foarte mult să fim bine pregătiți uh, pentru cursa dezvoltării, cursa absorției de fonduri europene, care începe la 1 ianuarie 2014. Regionalizarea și descentralizarea nu reprezintă un, uh, un scop în sine, nu, nu o facem pentru că așa dă bine sau că um, acest sistem funcționează și în, și în alte țări. Scopul final al acestei, al acestei operațiuni, al acestui proces, reprezintă înființarea unor structuri funcționale, unor structuri uh, bine așezate, bine uh, administrate, care să poată face din România un stat dezvoltat, echilibrat și care să poată să dea posibilitatea cetățenilor români să aibă acces la, la civilizație și la un nivel de, de trai mai, mai ridicat. Competențele pe care uh, am stabilit în cadrul Guvernului să le atribuim viitoarelor entități administrative teritoriale respectiv viitoarelor regiuni, se referă la sănătate, uh, educație, gestionarea fondurilor europene, protecția socială, dezvoltarea economică a regiunii, infrastructura uh, de nivel regional, uh, turismul de nivel regional, uh, amenajarea teritoriului, agricultura, protecția mediului, gestionarea situațiilor de urgență, dezvoltarea culturală și, culturală și sportul de performanță. De ce vrem să, să înființăm regiunile în acest an? Pentru că dorim un grad de absorție ridicat al fondurilor europene, iar actualul sistem nu ne ajută. Uh, nu dorim să pierdem oportunitatea reprezentată de acest an, când, pe de o parte, în primul an de guvernare există cele mai mari șanse și cele mai bune premise pentru ca o reformă profundă să poată să fie implementată și acceptată de, de cetățeni, iar pe de altă parte oportunitatea uh, ca acest sistem administrativ să fie implementat în acest an anul de dinainte a începerii următorului exercițiu financiar, anul în care uh, în paralel negociem acordul de parteneriat, în așa fel încât uh, negocierile să meargă în paralel cu construcția acestui sistem. În caz contrar, suntem conștienți că există, uh, din păcate, neșansa ca dacă nu reușim să-l finalizăm în acest an, s-ar putea să fim nevoiți să mai așteptăm cel puțin șapte ani de zile, pentru că este foarte greu de crezut că oficialii europeni vor accepta ca în interiorul următorului exercițiu financiar să putem schimba sistemul administrativ cu care am intrat uh, de la 1 ianuarie 2014. De asemenea, România uh, are nevoie de regiuni administrative pentru a uh, se integra rapid în, în rețeaua europeană a acestor structuri Asta și uh, este necesar pentru că ne vom încadra și noi în trendul european de cooperare între, între regiuni, care este din ce în ce mai uh, avansat în, în ultima perioadă. De asemenea, uh, regionalizarea însoțită de descentralizare, este un, un proces așteptat de foarte mult timp de autoritățile locale. Nici o autoritate locală din România nu, nu este într-o situație foarte bună atunci când uh, Uh, cetățenii din comunitatea pe care o conduc, comunitate care i-au ales, uh, nu pot găsi la primar sau la președintele unui județ pe care ei l-au ales răspuns la problemele lor pentru că această autoritate uh, le răspunde că nu are atribuții, nu are competențe. Toată concentrarea puterii administrative în capitala țării, la nivel guvernamental, Uh, nu poate genera progres și este nevoie de acest proces de descentralizare a competențelor, respectând cu strictețe principiul subsidiarității. Este un proces care poate determina uh, uh, scoaterea, punerea în valoare a foarte multor resurse și a unui potențial care, din păcate, la această oră nu este folosit. În ceea ce privește dezbaterea primii regionalizarea și calendarul, Guvernul a aprobat un memorandum oficial prin care s-a stabilit cadrul uh, de dezbatere, cadrul instituțional uh, în care se elaborează acest proces și avansează acest proces. Există uh, un grup de experți format din membrii Academiei Române, din profesori, din experți români și străini, reprezentanții autorităților locale, parlamentari, reprezentanții societății civile, Uh, un grup care este format pe lângă ministerul pe care îl conduc și care a început această analiză uh, foarte serioasă, care uh, fundamentează cauzele pentru care România a ajuns în situația în care să nu aibă un grad ridicat de absorție, cauzele pentru care România nu și-a atins obiectivele stabilite în, nou, în 1997 și anume diferențele de dezvoltare între zone să se, să se atenueze, de asemenea, argumentele uh, pentru care regionalizarea trebuie făcută, argumentele uh, și criteriile pe baza cărora vor fi configurate viitoarele regiuni. Pentru că uh, vreau să vă, vreau să vă informez că regionalizarea nu se va realiza pe criterii politice, nu vom realiza un proces de regionalizare nici pe criterii etnice sau pe alt gen de criterii. Criteriile esențiale sunt uh, de natură funcțională. Uh, toate criteriile care vor fi identificate în perioada următoare vor fi introduse în model, într-un model matematic, iar ceea ce vom prezenta uh, publicului din România și instituțiilor europene va fi o variantă care să fie bazată pe o analiză serioasă, pentru că acest proces nu este făcut nici pentru un an, nici pentru doi, nici pentru o formațiune politică, nici pentru o altă formațiune politică, este un proiect de țară, este un proiect uh, care poate uh, da șansa fiecărui cetățean român să trăiască într-o țară dezvoltată, într-o țară mai, uh, mai bună. De asemenea, vreau să vă, să vă aduc la cunoștință că intenționăm să informăm permanent uh, reprezentanții și instituțiile Uniunii Europene, pentru că România este stat membru în Uniunea Europeană și pentru noi este important ca reprezentanții Uniunii Europene să fie informați permanent și corect cu intențiile noastre, uh, cu ceea ce uh, dorim să facem. Am solicitat uh, mai multor colegi de-ai dumneavoastră să, să ne dea ajutor în acest proces. Am colegi care au experiență și expertiză deosebită în regionalizare și dezvoltare regională. În încheiere, vreau să vă asigur că Guvernul României este decis să să acționeze cu hotărâre și determinare pentru finalizarea acestui proces în, în acest an și vom face acest lucru în interesul cetățenilor români uh, și în interesul uh, României, uh, în interesul viitorului țării noastre ca stat membru cu dreptul de plin în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule prim-ministru. Domnule viceprim-ministru, noi venim din Imperiul Austro-Ungar și întotdeauna vicepremierului îi spunem premier. Mulțumesc foarte mult și acum îl invit pe domnul ministru Teodorovici să facă o remarci introductive. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru șansa de a face un schimb de vederi privind chestiunile curente apropo de punerea în aplicare a fondurilor structurale și fondurilor de coeziune. Vreau să vă asigur că pentru Guvernul României absorpția corectă a fondurilor europene este o prioritate. Avem acest obiectiv uh, nu în uh, minte, iar uh, de aceea a fost creat și acest minister. Ministerul pune în aplicare o formă mai directă de coordonare a diferitelor programe operaționale printr-o relație de durată și durabilă cu organismele intermediare. Am creat uh, echipe pentru fiecare program la Ministerul Fondurilor Europene pentru a coopera cu autoritățile locale pentru a spori aplicarea proiectelor de la nivelul beneficiarilor și pentru a întreprinde acțiunile imediate pentru a rezolva toate problemele referitoare la sistemele de control. Mai mult decât atât, mi este sarcina Ministerului să aducă împreună părțile interesate din administrația românească care să poată să contribuie la ritmul accelerat al absorpției în următoarea perioadă critică rezolvând problema cofinanțării, simplificarea și întărirea gestiunii la nivelul controlului sistemelor. Iată de ce, din punct de vedere al sistemelor orizontale de coordonare, avem o cooperare strânsă cu Ministerul Finanțelor Publice ca și cu institutele naționale principale care se ocupă de achiziții publice și de conflictul de interese capacitatea de cofinanțare a fost afectată de întreruperile de plăți și de buget, deficitele bugetare. Totuși s-au luat măsuri pentru ca această perioadă de programare că să aibă prevederi bugetare în ratele de deficit prevăzute pentru a susține plățile interne la proiectele care se desfășoară cu fonduri europene. După cum știți, România a avut dificultăți în plată, iar mai ales în ultimii doi ani am ajuns la trei programe care sunt în starea de pre-suspendare și sau alte proces, proceduri de supraveghere. Pentru a rezolva această deficiență s-au făcut totuși multe uh, progrese. Planul de acțiune în a doua parte a anului 2012 a fost pus în aplicare prin acțiuni uh, progresive autoritățile naționale pentru achiziții publică, adică Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Plății Achizițiilor Publice și Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice și sau cele integrate în sistemele de gestionare și control pentru uh, instrumentele structurale acționează ca uh, drept control ex ante împreună cu Curtea de Conturi s-au luat măsuri pentru a consolida responsabilitatea și rolul de supraveghere al autorității de gestiune pentru verificările publice, mai ales pentru controlele făcute în ce privește regulamentele Uniunii Europene. Cooperarea dintre autoritățile de management și instituțiile de verificare a achizițiilor publice a fost întărită și s-au făcut eforturi pentru a ne asigura că există verificări mai axate pe conținut. Vreau să vă spun că dimensiunile pozitive ale acestor uh, măsuri se văd deja. S-au făcut îmbunătățiri mari în ceea ce privește autoritatea de audit, privind uh, reg regularitatea procesului de uh, licitație. Pentru a măsura toate aceste acțiuni s-a acordat multă atenție privind problemei conflictului de interese care a fost abordată sistematic. Legislația românească are multe prevederi care reglementează atât definirea cât și identificarea conflictului de interese, ca și măsurile de sancționare. Etapele concrete din anii trecuți în această privință arată că autoritățile române sunt uh, dedicate punerii în aplicări a cadrului legislativ existent, atât la nivel operațional cât și la nivel legislativ. Verificarea ex post și mecanismul respectiv a fost pus la punct pentru toate programele operaționale pe baza evaluării de risc pentru a identifica un potențial conflict de interese sau uh, sus, bănuiala de fraudă. Uh, am colaborat cu colegii de la DG Radio, iar în următoarele câteva săptămâni vom trimite alte informații suplimentare pentru a rezolva această chestiune legată de conflictul de interese și controlul, mecanismul de control ex-ante. Alte măsuri au fost luate pentru a întări prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice prin aceste controle ex-ante mai ales în ce privește semnarea contractelor. România a a făcut uh, de asemenea verificarea tuturor cheltuielilor uh, care provin din uh, proiecte lansate înainte de octombrie 2012. Pentru acele componente de program pentru care Comisia a recomandat o corectare a ratei unice, România a acceptat corectarea propusă de Comisie, iar acum suntem într-un moment în care am raportat Comisiei Europene în februarie privind toate celelalte acțiuni stabilite în uh, scrisoarea de presuspendare. Am uh, prezentat toate măsurile luate atât orizontal cât și pentru fiecare program în parte și sper că Comisia ne va evalua tot ce am făcut și că va aprecia faptul că am prezentat atunci când trebuie aceste clarificări. Ministrul Fondurilor Europene s-a implicat în pregătirea pentru accesarea fondurilor europene în următoarea perioadă de proiecție financiare, s-au definit strategiile și s-au stabilit diversele cadre. Procesul de uh, redactare a acestui acord a început prin organizarea unui număr de grupuri de lucruri înființate la nivelul ministerelor de resort. S-a făcut o analiză în detaliu, s-au identificat prioritățile care uh, reies din uh, documentul de poziție al Comisiei și reies și din nevoile României. S-a elaborat Uh, și s-a stabilit un comitet interinstituțional în august anul trecut, ca și alte 12 comitete consultative și grupuri de lucru sectoriale. Rolul lor este să asigure cadrul care să le permită uh, principalilor interesați uh, din diverse zone să poată participa la acest proces Există o procedură transparentă pentru alegerea acestor uh, membrilor acestor comisii și credem că noile cerințe puse uh, în aplicare de Parlamentul European nu vor ridica probleme României avem responsabilitatea îndeplinirii acestor uh, condiționări ex ante, iar și urmează să aibă loc discuții pentru a finaliza planul de acțiune pentru acest scop. Există un sistem de monitorizare care va deveni operațional după ce se pun la punct planurile de acțiune pentru fiecare condiționalitate exantă și va fi aprobat de guvern. Mecanismul implică nivelul ministerial și are ca uh, rezultat asigurarea uh, situației necesare. V-am prezent, am să vă prezint care este situația și sunt gata să vă dau orice altfel de lămuriri pe care le doriți. În continuare, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule ministru. Acum doresc să încep discuția și primul este domnul Petru Luhan. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum astăzi este ziua mea de naștere, o să, fie, o să fiu foarte amabil cu musafirii noștri. Bun venit în Parlamentul European. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră aici. Considerăm foarte uh, utilă comunicarea între executivul din România și legislativul european. Indiferent de la ce partide provenim, cred că în ceea ce privește absorbția banilor europeni trebuie să facem front comun și cred că putem face front comun, mai ales după ce a întâmplat pe, în sfera politică din România, Cred că trebuie să trecem peste greșeli și peste tot ce înseamnă ehm, se putea mai bine ehm, și să găsim eh, soluții sau concepte comune. Ehm, există câteva probleme atât legate de actuala perioadă de programare, cât și în ceea ce privește următoarea perioadă de programare, care este în discuție sau în plină discuții în instituțiile eh, europene în momentul de față. Și aș avea trei uh, întrebări, am mai multe, dar doar trei o să <laughs> uh, adresez acum, punctuale și concrete. Prima se referă la regula N plus 3, respectiv la decizia Consiliului din 7-8 martie, um, care, uh, februarie, care cere um, o excepție de la regulă pentru Slovacia și România, să se aplice regula N plus 3 în loc de regula N plus 2. Asta ar însemna în cash pentru țara noastră aproximativ 4,5 sau 5 miliarde în plus absorpție. Ehm, și, bineînțeles, ehm, motivele sunt eh, bine cunoscute atât la nivel național cât și la nivel european. Astăzi dimineața am avut o discuție cu domnul comisar Han, tot aici în sala asta. Eh, am ridicat aceeași problemă și l-am întrebat care ar fi ehm, abordarea comisiei pentru cele două state care au cerut acest lucru Ehm, și se pare că nu există consens la nivelul comisiei sau, mai exact, cum se exprima domnul comisar, doar domnia sa ar fi un susținător a cerinței celor două state, ceilalți comisari ar fi mai degrabă împotrivă. Întrebare concretă, ce are de gând să facă executivul din România pentru a avea succes în ceea ce privește prelungirea de la N plus 2 la N plus 3 pentru a avea șanse să absorbim mai mulți bani europeni. Apoi, a doua întrebare este una strict tehnică. În momentul când ați preluat uh, guvernarea, aveați uh, un grad, sau avea România, avea un grad de absorpție de 7,8-7,78%, uh, în condițiile în care gradul de contractare era de 78%. În aproape un an de zile, dumneavoastră ați ridicat gradul de absorpție doar cu 3,4%. Din punctul nostru de vedere, e o discrepanță prea mare între 78% și de contractare, adică proiecte deja semnate, contracte de finanțare deja semnate, și succesul de un an de zile, dacă între ghilimele de rigoare, bineînțeles, al actualei guvernări referitor la uh, sporirea gradului de absorpție. Și nu în ultimul rând, extrem de important pentru țara noastră, dar și în context european, acordul cu FMI și Comisia Europeană. Avem acolo câteva elemente concrete, și anume creșterea cofinanțării de la 85 la 95% pentru fondurile regionale, 75, de la 75 la 85% pentru fondurile de dezvoltare rurală, creșterea cotei de prefinanțare de la 1 la 1,5%, etc. Până la urmă nu vorbim de un nou acord de împrumut, dar am vrea să știm dacă guvernul actual are de gând să încheie un nou acord cu FMI și Comisia Europeană, un uh, acord preventiv, dacă vreți. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Constanță Crân. Vă mulțumesc. Au fost puse foarte multe întrebări. Nu știu dacă mai găsesc și eu lacuna unde să mă pot strecura. M-a bucurat foarte mult să aud uh, cât de ambițios este programul uh, guvernului. Este vorba de crearea acestor noi regiuni administrative. Și eu am două întrebări legate de acest program. În primul rând, pe lângă uh, perioada de programare care acum se încheie trebuie, încheie, trebuie să vă pregătiți și pentru următoarea perioadă de programare și apoi, în paralel, trebuie să creați o nouă structură administrativă. Și cum vă închipuiți că aceste regiuni vor intra în programele operaționale? Pentru că am uh, discutat în dialogul tripartit despre principiul foarte ambițios al, parteneriatel, al parteneriatelor care ar trebui să uh, lucreze uh, pe aceste programe operaționale și apoi o altă întrebare. De fapt, introduceți o nouă structură dacă, care, dacă eu am înțeles bine, urmează să gestioneze programele operaționale. Acest lucru este de fapt o măsură de descentralizare, însă o asemenea măsură înseamnă că aveți nevoie de foarte mulți oameni care au cunoștințele administrative necesare. Și aș dori să vă întreb cum uh, pregătiți această sporire a capacității administrative. Și mă întreb dacă Comisia Europeană, dacă sprijinul financiar oferit de Comisia Europeană este suficient și dacă considerați că puteți iniția cât mai bine în acest punct de vedere noua, program, noua perioadă de uh, finanțare. Vă mulțumesc. Cornelia Ernst are acum cuvântul. După care cred că vom cere domnului ministru să răspundă. Vă mulțumesc. Prezentarea, din prezentarea dumneavoastră putem înțelege că România se află într-un proces de restructurare, de uh, reformare. Uh, restructurare a administrației. Noi uh, cunoaștem un asemenea proces pentru că și Austria trebuie să treacă printr-un proces similar. Știm care sunt problemele legate de un asemenea proces și prima întrebare pe care o am în acest context a restructurării administrative se leagă de uh, sprijinul de care aveți nevoie și aș dori să știu dacă sunteți sprijinit uh, din, de la nivelul european. Eventual ați putea fi sprijiniți de statele care au structuri administrative similare cu cele care se regăsesc în România. Și apoi, un al doilea punct, v-ați referit la mai multe probleme legate de cofinanțare. Și în legătură cu cofinanțarea din următoarele programe, aș dori să vă întreb dacă considerați că în următoarea perioadă de finanțare aceste probleme vor putea fi înlăturate considerați că veți putea controla cofinanțarea și aș dori să știu dacă ați luat anumite măsuri concrete în acest sens. Apoi, în al treilea rând, știți că se poartă acum discuții largi despre următoarea perioadă de finanțare, știți care este poziția Parlamentului European și am dorit să știm uh, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de cele decise și vis-a-vis -vis de negocierile care urmează să aibă loc între Parlament și Consiliu. Vă mulțumesc dacă doriți acum să interveniți. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să uh, încerc să răspund la cea mai mare parte. Unele răspunsuri le va, uh, le va da colegul meu, domnul Teodorovici. În ceea ce privește uh, regula N plus 3, uh, și guvernul și președintele României trebuie să acționeze împreună, pentru ca promisiunea uh, care a fost făcută și României și Slovaciei în cadrul Consiliului European să se respecte. Ne dorim foarte mult ca oficialii și specialiștii din comisie să găsească Uh, modalitățile uh, tehnice prin care uh, această promisiune să fie pusă în practică. Nu, nu credem că o eventuală modificare a regulamentului ar fi imposibilă, atâta timp cât a fost o decizie luată la un asemenea nivel, la un nivel foarte înalt, la un nivel politic foarte înalt. Noi continuăm să facem demersuri, chiar peste puțin timp o să am o întâlnire cu domnul comisar Han și o să discutăm și acest subiect și o să continuăm să-i cerem sprijinul și să solicităm să se implice împreună cu colegii uh, din subordinea domniei sale pentru a găsi cea mai bună formă uh, pentru a rezolva această promisiune, dar uh, și într-un caz și în altul, România trebuie să continue Uh, implementarea tuturor acțiunilor pe care le-am, uh, le stabilit și a măsurilor pe care le-am luat pentru ca uh, gradul de absorție a fondurilor europene să se, să se ridice. În ceea ce privește acordul cu fondul, posibilul acord cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială, da, intenționăm să încheiem un, un nou acord preventiv, nu neapărat pentru a solicita sume, Uh, negocierile cu partenerii noștri financiari internaționali, cei trei de care am vorbit, uh, au avut loc în luna ianuarie. A fost elaborată o scrisoare de, de intenție în care Guvernul uh, României și-a luat o serie de angajamente, în mod realist, angajamente care sunt absolut necesare pentru România, nu angajamente luate numai pentru a, răspunde la niște solicitări ale fondului sau, sau comisiei. Așteptăm cu interes uh, bordul Fondului Monetar Internațional din, uh, din iunie uh, pentru a ne aproba scrisoarea de intenție. Pentru noi este important ca România să aibă acordul cu aceste instituții financiare internaționale și nu numai, pentru că ne dă foarte multă credibilitate și ne ajută atât din punct de vedere al posibilității de împrumut pe piața financiară, cât și din punct de vedere al Uh, reformelor structurale de care are nevoie uh, România. Uh, în ceea ce privește întrebările puse de doamna Constanțe Crel, numărul de, de specialiști necesar pentru atribuțiile pe care viitoarele regiuni le vor avea în gestionarea fondurilor europene nu este foarte mare. Avem, România, din fericire, are în acest moment uh, acești, acești experți. Ei sunt angajați în agențiile de dezvoltare regională care acum gestionează, uh, funcționează ca organisme intermediare în absorția fondurilor europene în cadrul programului operațional uh, regional. Asta este o, pentru noi este foarte important și s-a ținut cont de existența acestor experți și acestor structuri atunci când am uh, luat decizia să înființăm regiunile administrative în acest an și să implicăm aceste structuri în, uh, în programele operaționale. În ceea ce privește uh, viitoarea arhitectură a programelor operaționale, guvernul este în măsură ca în câteva zile să finalizeze o propunere pe care o să o trimitem Comisiei Um, regiunile, de dezvol- regiunile administrative vor primi competențe efective ca și autorități de management într-o perioadă de tranziție. Sperăm să, sperăm să putem convinge uh, partenerii din Comisia Europeană să accepte acest uh, stil de negociere ca uh, în 2014, 2015 și eventual 2016 aceste structuri, pe măsură ce vor vor, fi, vor avea capacitatea administrativă necesară să capete acreditare, vor fi transformate în autorități de, de management. Este un proces care este gândit să se desfășoare în etape cu foarte multă grijă, pentru ca nici uh, nicio clipă să nu fie pusă sub semnul întrebării uh, absorția fondurilor uh, europene. Repet, discutăm de structuri care acum se compun din specialiști și experți de, de înaltă clasă, Uh, mai mult decât atât, programul operațional regional pe care, care este în uh, coordonarea ministerului pe care îl conduc, uh, are un grad foarte ridicat de, de contractare, peste 100% de contractare și un grad de absorție destul de, de însemnat, ceea ce înseamnă că aceste structuri, agenții de dezvoltare regională, au în componența lor specialiști. În ceea ce privește implicarea regiunilor viitoare în construcția uh, acordului de parteneriat. Uh, în perioada următoare, toți actorii locali, uh, autorități locale, autorități regionale, consilii de dezvoltare regională, structuri asociative, societate civilă, parteneri, soci, partenerii sociali, vor fi informați permanent cu progresul negocierilor Comisiei Europeană pentru a avea acces la, din timp la informații în așa fel încât uh, la 1 ianuarie 2014 uh, majoritatea dintre ei să aibă uh, aplicațiile pregătite pentru a uh, putea absorbi bani imediat cu începerea noii perioade de programare. În ceea ce privește întrebările puse de doamna Ernst, dacă nu greșesc, într-adevăr, restructurarea administrației este un proces destul de dificil, destul de uh, de greu, un proces complex. Avem nevoie de sprijin. Ehm, sunt destul de, de bucuros și mulțumit că am avut ehm, toate contactele și comunicările pe care le-am avut cu colegi din alte țări prin care am solicitat sprijinul sau materializat prin, prin acceptare. Ehm, și sperăm că undeva la mijlocul lunii aprilie, de la mijlocul lunii aprilie să înceapă dezbateri, seminarii, întâlniri în România la care să participe specialiști uh, din țările cu o experiență bogată în, uh, în domeniu, cum uh, ar fi Austria, Polonia, Germania, Franța, Italia. Avem nevoie de acest sprijin pentru că în, pe parcursul derulării unei asemenea proces de asemenea importanță, există posibilitatea ca, dincolo de riscurile pe riscurile posibile pe care noi le-am evaluat, să apară și riscul de care ne dăm seama acum, dar care în uh, perio perioadele trecute în alte țări au fost uh, relevate și ne pot ajuta să nu, să nu le mai avem. În ceea ce privește posibilitățile de, de cofinanțare, în, uh, intenționăm să, in, să introducem un mecanism de decontare, să înlocuim mecanismul de rambursare a plăților cu mecanisme de contare, în așa fel încât uh, beneficiarul să nu mai fie nevoit să caute resurse pentru a acoperi, uh, pentru a face plata înainte, uh, după care să trimită factura la, uh, la plată, la, uh, la noi, și să trimită documentele, uh, documentele necesare, după ce au fost verificate și avizate, îi facem plata după care în câteva zile plătește beneficiarul. Asta îi dă posibilitatea autorității locale să nu mai fie nevoită să, să caute surse necesare pentru a susține acest sistem de, de rambursare de, care este prezent acum în România. Asta, asta va fi o, o măsură extrem de importantă, pentru că principala cauză pentru care autoritățile locale uh, nu au avut suficientă cofinanțare, a prezentat această obligație de a găsi resurse pentru a face plata în, uh, înainte. Uh, de asemenea, ne gândim serios. Uh, colegii noștri din Ministerul de Finanțe analizează de o lună de zile posibilitatea implicării în susținerea finanțării acestui proiecte a sistemului bancar. Sunt discuții destul de avansate și asta ne dă posibilitatea să avem resurse financiare la timp și să ridicăm presiunea uh, de pe autoritățile locale. De asemenea, am început un amplu proces de, de reformă a administrației publice, inclusiv de reforma finanțelor publice locale. Uh, lucrăm, aproape am finalizat uh, stabilirea unor normative de personal, standarde de cost, în așa fel încât cheltuielile de funcționare din autoritățile locale să se diminueze la maxim. Uh, iar sumele rămase disponibile să fie alocate pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local și asta va avea efect și asupra uh, ridicării gradului de, de cofinanțare. În ceea ce privește uh, părerea despre decizia Parlamentului, uh, am privit cu satisfacție decizia pe care a luat-o Parlamentul. pentru noi este, este foarte este foarte favorabilă uh, posibilitatea unei flexibilități pe parcursul derulării următorului exercițiu uh, financiar. Uh, ne interesează foarte mult. Sperăm ca negocierile tripartite să se finalizeze cu succes și într-un timp rezonabil să poată fi aprobat bugetul Uniunii Europene. mulțumesc. Domnul Teodorovici să răspundă la o întrebare. Mulțumesc și eu pentru întrebările adresate. Referitor la M plus 3, doar să adaug un anumit element și anume suntem în discuție cu colegii din Comisia Europeană pentru a identifica în comun acel uh, mecanism de a aplica pentru România și Slovacia acest M plus 3. Pe de-o parte. Pe de altă parte, obligația noastră ca și guvern este să întreprindem toate eforturile, astfel încât, la finalul acestui an, să avem acele, acel nivel de facturi de cele de rambursare către Comisia Europeană de 6 miliarde,5 euro, astfel încât să evităm dezangajarea automată. Deci, pe de-o parte, acționăm cu toate forțele pentru a putea să facem plăția noastră, astfel încât să evităm dezangajarea automată. Pe de altă parte, discutăm cu uh, Comisia Europeană, astfel încât să identificăm împreună mecanismul pentru a vis de, vis -vis de M plus 3, care să fie aplicat în situația României și Slovaciei. Referitor la gradul de contractare, 78% de an trecut, trebuie să încercăm să avem o abordare mult mai pragmatică în sensul că elementul de referință la care trebuie să ne raportăm trebuie să fie nivelul de contractare în sensul de achiziție publică și nu de contracte de finanțare. Pentru că acesta este elementul care mie, ca și entitate, poate să-mi dea siguranța că acel payment forecast este unul relevant și cât mai aproape de, de realitate. Deci aveam 78% contractare vis-a-vis -vis de contracte de finanțare încheiate cu beneficiarii finali, dar elementul care contează este achiziția publică în sine, moment de la care efectiv putem să anticipăm și nivelul de plăți în, în, ă, pe proiecte. Creșterea de aproximativ 3% în primele luni de zile ne dau speranța că până la final de an ținta noastră de absorție se poate atinge în special bazându-ne sau insistând pe o, câteva elemente importante, și anume pe simplificare, pe transparență mărită în tot ce înseamnă proces de implementare pe fonduri europene, toleranță zero față de orice act de conflict de interese, față de faptele de corupție și măsuri drastice în acest sens, în cazul în care aceste lucruri se întâmplă, și, desigur, schimbarea mentalității în ceea ce înseamnă asumarea răspunderii de către fiecare element din sistem, de către fiecare funcționar public, de către fiecare factor de decizie. De multe ori, lipsa unei decizii este mai, este mai uh, dăunătoare decât o acțiune în sine. Referitor la uh, acest număr crescut de, de personal la nivelul sau dată cu descentralizarea, un număr mare de, sau reforma administrației capacitatea administrativă nu înseamnă neapărat și un număr crescut de funcționari. Cum spunea domnul viceprim-ministru, experții există, va trebui să găsim echilibrul între atribuțiile unei entități și, num și numărul de personal aferent, precum și pregătirea acestui astfel încât ceea ce vom face atât la nivel central, cât și la nivel regional sau județean, să fie făcut conform uh, principiilor stabilite cu partea comunitară. În acest sens, sprijinul Uniunii Europene, prin Comisia Europeană în special, a fost uh, tot timpul uh, la dispoziția noastră. Nu putem să invocăm faptul că din partea SNG-ului Comisiei Europene acest sprijin nu a venit. Din contră, a fost tot timpul la dispoziția noastră. Din contră, și de acum încolo, colegii din Comisia Europeană sunt deschiși la orice sprijin solicitat de partea română. Chiar avem uh, un schimb uh, frecvent de, de uh, astfel de solicitări. Uh, pentru a putea primi acolo unde este necesar un sprijin, un sprijin adecvat. Cofinanțarea, și cu asta am să închei, ideea este ca, și insistăm pe acest punct, în a reduce foarte mult perioada dintre momentul plății unei facturi și momentul la care cerem Comisiei Europene rambursarea cheltuielilor, pentru ca efortul bugetar să fie cât mai mic în această perioadă. Ăsta e un aspect. Un alt aspect este cel legat de identificarea și cuprinderea în viitoarele programe operaționale a unor scheme de finanțare. Fie crearea unor fonduri de tip revolving, fie crearea unor scheme de, de finanțare, cum am spus, care să asigure beneficiarilor, în special și privați și autorități publice locale, necesarul de pregătire a documentației, necesarul de finanțare și de cofinanțare chiar a acestor proiecte europene, urmând ca într-un timp rezonabil să fie rambursate de la caz la caz aceste, aceste, aceste sume. Deci este o abordare integrată. Oricum vreau să menționez faptul că, așa cum am spus uh, și intervenția din, uh, uh, tot din Parlamentul European de astăzi, de la cealaltă comisie, cont, și anume că până la finalul lunii martie vom trimite un plan de acțiune atât Comisiei Europene cât și Parlamentului cu toate măsurile pe care Guvernul României le are în vedere pentru 2013, pe, pe de-o parte pentru a recupera întârzierile și a avea atins acest nivel de absorție, iar pe de altă parte măsurile obligatoriu a fi întreprinse pentru a avea o viitoare programare pentru 2014-2020 mult mai eficientă și mult mai aproape de nevoile curente. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, Petru, just half a minute. Petru, doar o jumătate de minut uh, și să nu uiți că este ziua ta astăzi, totuși. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Complet. Uh, domnul comisar vorbea astăzi de mica probabilitate de a trece această excepție, dar că ar fi deschis către soluții propuse de către Guvernul României, soluții alternative pentru a recupera cei 4,5 până la 5 miliarde pe care România i-ar absorbi în ultimul an, respectiv în plus 3. Care sunt aceste soluții din partea Guvernului, alternative, pe care le propuneți pentru a recupera cei 4,5 până la 5 miliarde de euro? În primul rând, la mulți ani, domnule parlamentar. Vă doresc multă sănătate și viață lungă și activitate lungă în Parlamentul European. Uh, noi, în continuare, solicităm și sperăm ca uh, Comisia să găsească uh, formulările tehnice și legislative pentru ca promisiunea IN plus 3 să fie pusă în, în practică. În ceea ce privește alternative, lucrăm în paralel la posibile alternative pe care o să le prezentăm în perioada următoare uh, comisarului Han și celorlalți comisari. Um, Foarte clar, vreau să înțeleg, să ne înțelegem cu toții care sunt concluziile Consiliului în același fel, Consiliul a spus foarte clar că pentru următoarea perioadă N plus 3, România și Slovacia sunt menționate pentru perioada curentă, iar Comisia uh, a fost rugată de Consiliu să analizeze în ce manieră, uh, evitând orice fel de dezangajări de plată pentru România și Slovacia pentru 2007-2013, deci ce soluții se pot găsi pentru a modifica regulamentul existent? Consiliul presează Comisia să găsească posibilitatea de a evita pierderea de fonduri pentru România și Slovacia în perioada curentă de finanțare, inclusiv posibilitatea de a modifica regulamentul. Asta a spus, uh, uh, asta a spus Consiliul. Ce a spus Comisia este altceva. Sunt cinci persoane care doresc să vorbească și avem zece minute. Deci dacă depășiți un minut, o să fie foarte greu să primiți răspunsuri de la domnul viceprim-ministru și de la domnul ministru. Vă rog cât mai scurt cu putință. Nicos și apoi domnul Boștinaru. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am înțeles că încercați să reformați foarte multe lucruri, să restructurați, de fapt, administrația României și în, același, uh, în aceeași perioadă de timp trebuie să vă pregătiți și pentru următorul cadru financiar multianual. Reformarea modului în care funcționează un stat este un lucru care schimbă cultura din uh, administrația publică și schimbă mentalitățile oamenilor care trăiesc în regiunile respective, care trebuie de fapt să accepte aceste modificări. Aș dori să știu dacă nu ar trebui să fie elaborat un studiu pentru a ști în ce direcție trebuie să mergeți, pentru că în Grecia am avut uh, experiențe similare. Intențiile au fost uh, pozitive întotdeauna, dar rezultatele nu au fost întotdeauna pozitive. În anul 2010, de exemplu, am avut o restructurare a administrației, dar uh, Uh, instituțiile regionale nu și-au preluat uh, până acum competențele complete și nu am înțeles exact uh, ce ați spus, de fapt, care sunt intențiile dumneavoastră. Dacă beneficiarii, beneficiarii prezintă facturi, atunci își primesc banii, însă cred că și băncile ar trebui să fie implicate. Și apoi se pune întrebarea cât de mari vor fi dobânzile în acest caz și așa mai departe. Va fi vorba de fonduri uh, naționale sau fonduri din uh, sistemul bancar și dacă implicăm și sistemul bancar, atunci cum ne putem asigura că beneficiarii, beneficiarii primesc cât mai repede banii respectivi? Domnul Boștinaru. Now I turn to Romanian. Extrem de bucuros pentru două motive. Primul, că e o premieră, nu unul, ci doi miniștri din România, cei mai implicați în politica regională, apar în fața comisiei noastre. Sunt extrem de bucuros că un limbaj care părea interzis la București, reformă regională, regionalizare, devine limbajul comun al autorităților publice din țara mea și asta este integral și european și în interesul țării mele. După aceste două remarci, mulțumim colegilor distinși care au fost implicați în uh, discuțiile de din această zi, două întrebări scurte. Știu că în mod repetat Comisia Europeană a alertat Guvernul României privind riscurile de suspendări, presuspendări, suspendări automate chiar, pe motive de corupție, de uh, incidență ridicată a riscurilor de fraudă ce anume instituțional construiește actualul guvern pentru ca riscurile de fraudă să fie diminuate cât mai mult? Și doi, cum poate Parlamentul European să sprijine efortul unui stat membru România în implementarea în acest an 2013 a unei reforme regionale atât de ambițioase și atât de necesare pentru țara mea. Mulțumesc! Mulțumesc! Catherine. Întrebarea este foarte scurtă, vorbeam despre ea și de dimineață și mă interesa să aud ce știți, ce spuneți despre condiționalitățile macroeconomice și cum uh, intră în planurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnul Iosif Matula. Președintă, îmi permit să-i salut cu respect pe cei doi uh, distinși oaspeți din România care îmi permit să-i uh, spun colegilor, am lucrat în urmă cu mulți ani, în perioada 2004-2008, am colaborat ca președinte de Consiliul Județean și cu domnul vicepremier Dragnea și cu domnul ministru, secretar de stat de atunci, Teodorovici. Și pe această cale comună, aș spune eu, de îmbunătățirea situației absorpției, pe de-o parte, a fondurilor europene și, normal, contribuția la dezvoltarea economică de ansamblu a României, îmi permit să vin cu două sau trei observații scurte. Legat de regionalizare, felicitări, domnule vicepremier, într-adevăr, o răspundere mare, trebuie făcută în acest an, în parte trebuie făcută foarte repede, tocmai și pentru ce spunea colega noastră Constanțe Crel, Uh, pentru că, iată, suntem deja în perioada pregătirii documentației, proiectul de uh, cadrului, acordului de parteneriat, programele operaționale și aici, uh, tocmai de aceea, poate noi, ca o mică diferență, propuneam să o facem chiar mai repede cu un an, 2013, dar e bine și acum, trebuie făcută. Sigur, aici, cu observația, cu experiența care aveți, domnule vicepremier, va trebui să găsim pe pentru viitorul României pe termen lung și foarte lung, într-adevăr, soluțiile cele mai bune să nu suprapunem competențe. Pentru că, iată, vom fi în situația în care avem minister, avem regiune, rămâne județ, rămâne autoritate publică locală, comună sau oraș, în condițiile în care România, asta este realitatea, are sper că nu mă înșel, cel puțin 10 județe cu populație sub 300 de mii de locuitori, care orașul reședință de județ are suta de mii și mai, acolo apar chiar multe suprapuneri de competențe. E un aspect pe care îmi permit să îl ridic. Uh, sigur, legat de regiuni, trebuie să folosim ceea ce a funcționat bine. Și ADR-urile cred că pot fi un model funcțional de mulți ani. Probabil va trebui să găsim o modalitate să multiplicăm aceste ADR-uri. Pentru că aici trec la punctul următor, uh, diferența aceasta enormă între contractare și absorție. Cred că va mai trebui să găsim soluții, n-aș vrea să intru în detalii undeva unde știm că doar în România. Competențele și care sunt la nivelul administrațiilor publice locale, modul cum se desfășoară implementarea, pentru că acolo avem probleme. Știm că duce în lipsă de specialiști, știm că acolo unde sunt ei sunt prost plătiți și nu pot fi menținuți în sistem, știu că apasă o răspundere enormă asupra oricărui colectiv care intră în implementarea unui proiect cu absorție cu fonduri europene și aici trebuie într-adevăr găsite soluții foarte repede, pentru că dacă nu vor rămâne în același stadiu. Și sper, domnule ministru Teodorovici, felicitări pentru prezentarea care se vede că vine din partea unui recent director de audit pe fonduri europene, lucrați în fonduri europene de peste 13 ani, dar sper ca, eu știu, măcar să ne prezentați împreună cu domnul vicepremier și o parte din măsurile concrete, tocmai în partea de implementare. Cu ce noutăți veniți pentru a grăbi acolo unde doare la bază, modalități practice de implementare pentru a grăbi nu numai acum arată absorției, ci și pentru viitoarea perioadă de programare. Pentru că depinde cum vom lua, n-aș vrea să ratăm iarăși startul, așa cum am mai făcut-o, depinde de primii ani. Și aici, atenție, în ce stadiu suntem cu acordul de parteneriat, care uh, comisarul Hans spunea dimineață că îl cere în iunie, pe baza cadrului strategic comun, în ce stadiu suntem cu programele operaționale, proiect, pentru că am testat câteva regiuni la nivel de județe, prea puțin cred că s-au mișcat lucrurile, dar poate că mă înșel eu. Vă mulțumesc. Eu. Mulțumesc și ultimul vorbitor, doamna Dăncilă. Viceprim-ministru, domnule ministru, prezența dumneavoastră aici arată o nouă abordare în ceea ce privește legătura cu Parlamentul European, în ceea ce privește legătura cu Comisia de Dezvoltare Europeană și în ceea ce privește o informare către colegii noștri din cele 27 de state membre. Având în vedere acest lucru, precum și abordarea realistă de care ați vorbit în ceea ce privește reformele din România, aveți în vedere o colaborare ulterioară acestei acțiuni din Parlamentul European, astfel încât să nu mai fie niciodată posibilitatea unei interpretări a deciziilor din România, să dea dovadă de mai multă transparență și în același timp de o dorință de colaborare permanentă între Guvernul din România și Parlamentul European. Mulțumesc! As Prime Vă mulțumesc. O să încerc să sintetizez cât mai mult. În ceea ce privește uh, restructurarea administrației publice, care este un, uh, un proces amplu, uh, poate n-am fost foarte explicit când am avut prima intervenție, reorganizarea administrativă nu o facem Uh, superficial. Uh, nu acum am început. Sunt câțiva ani de zile de când multe structuri ale autorităților locale și alte instituții publice din România au elaborat uh, studii. Acum toate aceste studii, toată expertiza din, din țară, de la diverse instituții și actori implicați, stau la baza unui, unei analize complexe care să ne spună în final unde trebuie să mergem cu descentralizarea, unde trebuie să mergem cu sistemul public, uh, care va fi uh, viitoarea configurație a regiunilor, pentru că uh, este cel mai important lucru. În ceea ce privește decontarea, nu, am spus acum, în acest, acum la noi în România, un beneficiar ca să poată să primească banii, trebuie întâi să facă plata. Plata facturii pe care a primit-o, după care primește rambursarea de la, de la centru vrem să locuim sistemul uh, actual, numai pe baza facturii emise de, de um, executant, să primească banii de la, de la autoritatea centrală, să poată să deconteze pentru ca proiectul să se deruleze foarte repede. Uh, domnul Poștinaru, toate, uh, toate dificultățile cu care s-a confruntat România au avut la bază câte, câteva disfuncționalități majore, Uh, în ceea ce privește măsurile pe care le-au luat guvernul și urmează să le ia guvernul în perioada imediat următoare, se referă la uh, adoptarea unui sistem informatic integrat împreună cu Agenția Națională de Integritate pentru a preveni la maxim uh, posibilitatea apariției conflictului de interese. Acest sistem va emite un avertizor de, de integritate, în așa fel încât uh, decizia noastră este foarte clară. Nu uh, vrem să stăm ca stat, și să pândim care autoritate locală intră în conflict de interese, de multe ori intră fără ca uh, cei de acolo să aibă informații. Este un sistem integrat pe care lucrăm împreună cu Agenția Națională de Integritate, în care se bagă toate datele în sistem, datele personale de la comisiile de achiziții, firmele care participă. Sistemul emite un avertizor, este avertizat beneficiarul local și ia măsuri și eliminăm foarte mult uh, conflictele de interese și implicit și corecțiile uh, financiare. Pe de o parte. Pe de altă parte, uh, simplificarea drastică a procedurilor de achiziție și standardizarea lor după o negociere foarte serioasă cu Comisia Europeană, iar pe de altă parte, simplificarea sistemului instituțiilor care sunt implicate în acest proces, pentru că, din păcate, foarte multe instituții controlează, dar nicio instituție nu și asumă responsabilitatea. Și în cazul unui control, vinovat este tot cel care a fost controlat și care a primit uh, aprobare pentru toate demersurile pe care le-a, le, făcut. Uh, Parlamentul European ne poate ajuta masiv în acest proces de regionalizare și reorganizare administrativă prin a uh, sprijini și încuraja orice membru al Parlamentului European uh, care are expertiză și experiență să uh, sprijine cu, cu tot ceea ce poate și să participe lângă noi la acest proces important pentru, pentru țara noastră. În ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice, noi susținem poziția Parlamentului European condiționalitățile macroeconomice ne afectează foarte mult. Este practic o, o penalizare dublă pentru, uh, pentru țări ca, ca România. Uh, domnul Matula, uh, știu că aveți experiență serioasă în administrația publică. Regionalizarea o vom face în acest an, avem determinarea necesară. În ceea ce privește suprapunerea competențelor, nu, din potrivă, ă, este constituit un comitet interministerial pentru descentralizare, împreună cu autoritățile locale și parlamentare, pentru a clarifica competențele și ă, sper să nu mai avem în România competențe partajate, pentru că de multe ori când mai multe instituții au competențe în același domeniu, până la urmă nicio instituție nu, nu rezolvă asta. Iar în ceea ce privește modalitățile practice de, de implementare, ă, o să vă trimitem și dumneavoastră și altor colegi uh, tot ceea ce vom realiza în, uh, în acest domeniu, pentru că, din păcate, timpul alocat nu este suficient. Oricum, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că uh, ne-ați acordat atenția dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați dat posibilitatea să explicăm tot ceea ce am putut în cadrul acestor procese importante pe care le derulăm în în și de asemenea să vă mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați spus, pentru că asta ne bucură, ne dă uh, semnalul că ceea ce se întâmplă la noi în țară este important pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! În numele tuturor colegilor vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat invitația și ne-ați împărtășit uh, Uh, opiniile și planurile de a rezolva toate aceste probleme și, de asemenea, ne bucură angajamentul noastră față de reforme și față de nevoia de a uh, realiza potențialul politicii europene de dezvoltare regională. Așadar, vă dorim mult succes și, de asemenea, vrem să spunem că oricând doriți să vorbiți cu noi din nou, sunteți bineveniți aici însă înțelegem că mm, în același timp aveți foarte mult de muncă în România, așadar vă ținem pumne și sperăm că România va avea succes. Dear colleagues, we immediately start our meeting and... Uh, Dragi colegi, continuăm imediat cu ședința noastră și am ajuns la punctul 14 de pe ordinea de zi. Însă, înainte să ajungem la acest punct, aș dori să vă împărtășesc deciziile luate ieri de coordonatori în legătură cu alocarea rapoartelor avizul vis-a-vis -vis de raportul din proprie inițiativă despre planul de acțiune 2020. A fost uh, alocat EDF în legătură cu rapoartea din proprie inițiativă. În urma deciziilor anterioare pe care le-am luat în februarie, ieri, am luat următoarele decizii. ALDE și GUE vor propun noi rapoarte din propria inițiativă pentru întâlnirea din aprilie și mai a coordonatorilor. Coordonatorii, de asemenea, au decis să, să cerem un uh, nou raport din propria inițiativă în momentul în care raportul domnului Vlasac despre um, ajutoarele de stat regionale va fi adoptat. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în mai. În același timp, am uh, recomandat tuturor coordonatorilor să discute cu raportorii care se ocupă de actualele rapoarte din propria inițiativă, să încerce să-i convingă să accelereze munca pe marginea acestor rapoarte, pentru că ar fi bine să avem cel puțin un slot eliberat până la sfârșitul lunii iunie. Acest lucru este legat de faptul că posibilitatea de a adopta o nouă propunere pentru un nou raport din proprie inițiativă va expira în uh, întâlnirea din 20 uh, uh, iunie. Apoi am uh, ajuns la concluzia că va trebui să cerem conferința președinților să aloce Comisiei Regii uh, un slot de rapoarte din propria inițiativă în, uh, neținând, neținând seama de cota existentă, tocmai pentru a pregăti un raport despre viitorul guvernanței europene și a politicii regionale europene. De asemenea, am cerut să elaborarea unui studiu extern pe aceeași temă, guvernanța și politica de coeziune și vom cere Departamentului pentru Politici să se ocupe de acest studiu. Apoi am hotărât să organizăm un alt eveniment uh, despre guvernanța economică și politica de coeziune. Dacă nu vom avea succes, uh, um, dacă nu vom primi un slot suplimentar, uh, atunci probabil vom cere o întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o rezoluție pe marginea acestei teme invitând și celelalte comisii interesante de această temă să avem o dezbatere după pauza de seară în legătură cu zilele um, forțelor deschise. Știți că nu vom putea participa la ceremonia de deschidere acestei, acestui eveniment, așa cum se crease deja o tradiție la Parlamentul European. Ei bine, în acest an, exact în această săptămână, va trebui să avem, de fapt, sesiunea plenară și este imposibil să schimbăm datele acestor două evenimente, ședința plenară și uh, zilele porților deschise și am cerut uh, președintelui Parlamentului să permită com- președinților comisiilor să vină la Bruxelles pentru a participa la festivitatea de deschidere și la timpul potrivit vom cere o asemenea autorizație, o derogare și pentru ceilalți membri ai Comisiei Regii care doresc să participe fie la deschiderea festivităților, fie la diferitele, la diferitele mm, ateliere organizate în, uh, în acest cadru. Și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Lambert și Constanță, trebuie să ne spuneți care este situația uh, legată de negocierile inter, interinstituționale în curs Lambert. Dacă întotdeauna um, audiența este foarte largă când iau eu cuvântul, pentru că ținând cont de complexitatea dosarului pe care îl discutăm, mă bucură că atât de mulți colegi sunt prezenți pentru a asista la această discuție. Astăzi, cred că trebuie să ne gândim și la modul în care vom lucra din punctul de vedere al calendarului. Săptămâna trecută, în uh, plenară, am adoptat uh, această rezoluție despre cadrul financiar multianual și acolo se regăsesc foarte multe puncte importante, flexibilitate, plăți și așa mai departe, puncte importante care trebuie să fie negociate. Și dacă ridicăm toate aceste teme, atunci se creează o așteptare ca Parlamentul să-și impună uh, poziția pentru următorii șapte ani. Și atunci ar fi important ca cu cât mai repede posibil să ne prezentăm rezultatele, să încheiem pachetul legislativ. Acesta este contextul pe care nu trebuie să-l uităm și apoi trebuie să hotărâm cum trebuie să procedăm. Și mă bucură faptul că în câteva minute vă pot da detalii uh, despre cum merg lucrurile. Capitolul legat de dezvoltarea teritorială, de exemplu, este unul uh, relevant din acest punct de vedere. Însă, în general, dacă ne gândim că trebuie să venim în uh, fața acestei comisii care ne-a dat un mandat și trebuie să prezentăm acum rezultatele și oricum să nu uităm că am avut un vot înaintea pauzei de vară și acum trebuie să ne gândim la această întrebare retorică de cum putem să accelerăm lucrurile. Nu trebuie să uităm oricum și ar fi bine să avem o dezbatere cât mai deschisă în această comisie despre rezultatele pe care le-am obținut. Dacă există, dacă nu există un acord complet, în totalitate, ar trebui să avem posibilitatea să discutăm lucrurile care sunt încă deschise. Poate vom uh, încheia procesul după o primă lectură, însă nu cred că acest lucru se va întâmpla după uh, după ce am văzut decizia Consiliului uh, despre cadrul financiar multianual, de exemplu rezerva de performanță, mă îndoiesc că vom ajunge la un rezultat final până în vară pentru că noi nu ne dorisem un alt procent. Deci sunt unele puncte dificile. Dacă ne dorim un vot înainte de pauza de vară, să implicăm pe toată lumea în acest proces și eventual o a doua lectură mai târziu în decursul acestui an, ar trebui să accelerăm puțin lucrurile. Îmi cer pentru această întrebare retorică, dar poate o vom uh, discuta puțin mai târziu în cadrul discu- discu- discuției însă vă asigur că și noi ne gândim la ce ar trebui să facem pentru a fi mai eficienți și pentru a accelera lucrurile astfel încât să vă prezentăm cât mai repede posibil rezultatele. Acum, două puncte la care doresc să mă refer, după care voi da cuvântul colegei mele, Constanța Crăl, care este co-raportar. CSF. De fapt, nu am încheiat uh, discuții în legătură cu fondul de coeziune în totalitate, ci cam 97%. Dacă vă aduceți aminte, acest document a fost înaintat de Parlament. Pentru a da o certitudine juridică um, tuturor parteneri, uh, partenerilor pentru toate cele cinci uh, fonduri prin intermediul dispozi- lui uh, referitor la dispozițiile comune. Dacă este să analizăm detaliile pe care le-am, uh, vi le-am transmis deja, devine clar că am putut să clarificăm foarte multe definiții. După cum am spus, acoperim toate cele cinci uh, fonduri și există o legătură concretă cu planificarea strategică, cu recomandările specifice pentru fiecare țară în parte și cu uh, programele naționale de reformă. Acesta este uh, un lucru foarte important pentru că aceasta este noua modalitate de a acționa în Uniunea Europeană și în statele membre. Și mai ales pentru rolul politicii de coeziune în cadrul strategiei Europa 2020. Apoi am avut o discuție foarte lungă despre cum putem să adoptăm da, un grad suplimentar de, de flexibilitate dacă avem nevoie de acest lucru. Consiliul ne ceruse să facem acest lucru printr-un document separat pentru a scoate anumite părți din cadrul uh, comun uh, strategic. Nu am fost de acord cu o asemenea propunere, ci în schimb am considerat că dacă este nevoie, atunci am putea recurge la acte delegate. Parlamentul acceptă această poziție și credem că până la urmă și Consiliul va veni de partea noastră. Și apoi, uh, cel mai important uh, uh, punct pe care l-am putut obține a fost să nu acceptăm diluarea acestui document. și nu doresc acum să vă citesc toate articolele relevante din acest punct de vedere. După cum am spus, câteva puncte minore încă nu au fost rezolvate și în această dimineață Constanță Crel a spus deja că nu discutăm despre e-guvernanță. <laughs> pentru că discutăm acum dacă e-guvernanța va fi folosită sau va fi stimulată. Acesta este nivelul dezbaterii pe care o avem acum. Eu sper că vom ajunge la un acord pe marginea unui lucru nou, această specializare inteligentă care face legătura între programul Orizont și noile fonduri de coeziune și de um, investiții. de fapt, de fapt, am obținut mai mult decât uh, ceruseră, ceruseră statele membre, care se referiseră doar la sectoare care făcuseră anumite propuneri bune, care urmeau să fie combinate și așa mai departe, integrate în uh, parteneriate. Am spus că nu este suficient uh, am spus că avem nevoie de o viziune integrată a specializării inteligente și formularea decisă până la urmă se ridică la nivelul așteptărilor noastre și la nivelul așteptărilor uh, comisiei, de fapt. Și la fel s-a întâmplat și în legătură cu alte puncte. Câteva cuvinte în legătură acum cu cooperarea teritorială. Aici Parlamentul nu a făcut foarte multe propuneri de modificări, ci de fapt am putut păstra foarte multe din uh, propunerile Consiliului care, cu care suntem de acord, respectând mandatul pe care l-am uh, primit, astfel încât strategiile macro-regionale sunt importante pentru noi și au fost mai bine formulate Acum mai discutăm câteva articole în acest punct de vedere. mai ales când vine vorba de strategii locale dezvoltate de comunitățile locale. Cred că este un concept minunat care fusese ignorat de statele membre în, în, în perioada de pregătire și cred că toate aceste puncte deschise vor fi finalizate în uh, curând. După cum am spus, am încheiat deja, sau aproape am încheiat, 98% din acest pachet. Tocmai de aceea mă întrebam uh, inițial cum vă vom uh, putea convinge să votați asemenea rezultate. Pentru că dacă avem un uh, consens de 98% și apoi uh, la sfârșit avem câteva probleme, totuși, financiare. Am votat anumite lucruri asupra cărora am ajuns la un acord și au rămas câteva lucruri uh, nerezolvate, dar care sunt foarte importante și acest lucru se va vedea mai ales în uh, plenară, pentru că dacă nu ne stabilim foarte bine prioritățile, am văzut ce s-a întâmplat cu programul agricol în plenară. Am votat ore și ore în plenară. Eu cred că noi putem să facem lucrurile mai bine. Deci sper că vom putea găsi o abordare pentru a, pentru a avea rezultate mai bune și sper că și Constanță va fi de acord cu mine cu această abordare. Constanță. Da. Constanță, sper că vei fi de acord. Da, sunt de acord cu Lambert și nu doresc să repet anumite lucruri. Aș avea o singură remarcă generală înainte de a intra în detalii. După cum am spus deja în cadrul discuției pe care am avut-o cu comisarul uh, Han și după cum spunea și Lambert, ajungem în situația în care cerem folosirea ecoeziunii, nu stimulării acesteia. Și poate ascultați uh, asemenea afirmații, vă întrebați ce se întâmplă cu acest trialog. Poate, părea fi, se poate pare să fie un detaliu, dar vă asigur că am negociat uh, foarte dur mandatul nostru, am fost în același timp deschiși uh, compromisurilor posibile cu Consiliul, astfel încât, după cum a spus uh, Lambert, am ajuns la o proporție de 90% rezultate Uh, comune. Apoi ne întrebăm de ce doriți doar să stimulați, să promovați ecoeziunea și nu să o folosiți. Și atunci ajungem în situația în care președinția ne spune că acest lucru nu este acoperit de mandat, deci trebuie să întrebe din nou statele membre. Aceasta este dificultatea uh, situației. Nu înțelegem de ce este atât de dificil din punct de vedere procedural pentru statele membre și de ce nu pot accelera dialogul tripartit și negocierile. Și este adevărat că în acest moment avem cinci blocuri tematice deschise, concentrările tematice, cadrul regulamentul cu dispozițiile comune și așa mai departe. Și acum discutăm de discutăm blocul de monitorizare și ev- evaluare. În concentrarea tematică am avut un trialog pe data de 10 ianuarie și așteptăm în continuare președinția din partea, uh, uh, propunerea din partea președinției. Da, poate această temă este puțin mai dificilă, însă, așa cum ne cere mandatul Parlamentului, am cerut să trecem de la punctul 7 la, la punctul 4, este vorba de promovarea transportului durabil. Nu este Uh, posibil să așteptăm timp de 8, 8 săptămâni un răspuns din partea statelor membre și dacă lucrurile vor continua la fel în săptămânile următoare, nu cred că vom încheia uh, până la sfârșitul acestui an uh, acest regulament. Și vina nu a Parlamentului, pentru că noi împreună cu echipa de negociere întotdeauna ne pregătim foarte bine și tocmai de aceea trebuie să discutăm aici în comisie și în cadrul uh, echipei de negociere care va fi abordarea pentru următoarele săptămâni. Un alt punct din concentrarea tematică. Nu s-a ajuns la niciun acord vis-a-vis -vis de articolul 83.4 mandat, uh, Parlamentul are un mandat, Comisia a făcut o propunere și, și, com- și Consiliul are un mandat și pozițiile sunt foarte îndepărtate unele de celelalte. Tocmai de aceea am, l-am întrebat astăzi pe domnul comisar dacă am putea ajunge cumva la un compromis. Din păcate nu am primit niciun răspuns. Este aceeași uh, situație, nu am primit uh, timp de săptămâni vreun răspuns. Un alt punct uh, important este să avem o limită de 10% pentru FEDER. De exemplu, la articolul 88 este o informație foarte bună pentru Parlament. Și apropo, cred că ați uh, uh primit documentele care descriu în detaliu rezultatele negocierilor. Dacă vă interesează acest lucru, puteți vedea detaliile tuturor deciziilor pe care le-am luat sau nu le-am luat în legătură cu dezvoltarea teritorială. Lambert a spus deja foarte multe lucruri. Există un punct deschis. Ne-am dorit să avem uh, un ghid pentru beneficiari și acum încercăm să vedem care este locul potrivit în regulament pentru a introduce această dispoziție. Însă nici vis-a-vis -vis de acest lucru se pare că nu este foarte ușor ca președinția să ne facă o propunere. Apoi blocul, uh, cadrul de performanță, deci nu este vorba de uh, rezerva de performanță, ci de cadrul de performanță pentru a clarifica lucrurile. La articolul 19, aliniatul 1, Avem o propunere din partea Consiliului să existe o singură dată de revizuire în 2019 și nu în 2017 și 2019. Este un exemplu unde am acceptat propunerea Consiliului uh, tocmai pentru a da dovadă de um, flexibilitate pentru Știm cât de importante sunt aceste termene de revizuire, dar am dorit să ajungem la un, uh, un compromis. Nu s-a luat nicio decizie vis-a-vis -vis de articolul 19 alineatul 2, pentru că inițial trebuie să ajungem la acord vis-a-vis -vis de articolul 44 de monitorizare și evaluare, apoi am uh, decis modificarea titlului articolului 22 Decizia legată de articolul 20 alineatul 2 este legată de un acord vis-a-vis -vis de articolul 18. Parlamentul European a șters acest articol pentru că trebuie să, pentru că toate aceste puncte vor trebui negociate mai târziu, fiind legate de cadrul financiar multianual. Articolul 20, aliniatul 3, nici aici nu avem niciun acord, pentru că abordarea este complet diferită când vine vorba de termenele limită și așteptăm acum o propunere din partea Comisiei care să aducă uh, la un numitor comun diferitele opinii și să încercăm să ajungem la un compromis cât mai repede posibil. Mandatul nostru, mandatul votat de Parlament, este că trei luni pentru acordate statelor membre pentru comunicare sunt uh, suficiente, dar din păcate nu am ajuns la un acord uh, în legătură cu acest punct. Articolul 20, aliniatul 4, aici am ajuns la un acord despre cum vor fi executate măsurile de, uh, corect, de corecție, anexa 2, și aici am ajuns uh, la un acord vis-a-vis -vis de definirea calendarului, și pașilor relevanți, însă doar pentru uh, perioada 2018-2022 și nu pentru 2016. Acest lucru uh, reflectă această regulă decisă de N plus 3 la summitul de la începutul lunii uh, februarie. Condiționalitatea ex cum. Am adăugat o nouă definiție despre uh, condiționalitatea exante aplicabilă și criteriile specifice. Cred că aici avem aceeași părere între Parlament și Consiliu. Compromisul uh, se va referi, nu, nu se va referi la evaluarea aplicării condiționalității exante, Consiliul uh, a promis că va prezenta o formulare care reflectă acest principiu și așteptăm această propunere. Anexa 5, uh, condiționalitățile exante tematice. De foarte multe ori, uh, textul a trebuit aliniat cu textul din anexa referitoare la dispozițiile, regulamentul cu dispoziții comune de exemplu, indicatorii pentru măsurarea progresului când vine vorba de inovare și cercetare. Va trebui să ajungem la un uh, compromis dacă propunerea este acceptabilă și pentru comisie. Deci cred că și aici am putea să ajungem la un compromis. Rămân câteva uh, puncte deschise, obiectivul 3 legat de IMM-uri. Consiliul a șters uh, referința făcută la obiectivele uh, exacte și apoi ștergerea criteriilor despre uh, orientări generale, fie sunt, fie sunt diluate, fie sunt uh, șterse. Și, în general, uh, când vine vorba de condi condiționalitățile ex ante, nu am ajuns la un acord, pentru că, de fapt, Consiliul își dorește ștergerea completă a, a capitolului uh, mai ales când vine vorba de discriminări uh, pe bază de sex și așa mai departe. Noi am spus că pentru noi aceasta este o limită dincolo de care nu dorim să trecem. Nu știu dacă vom putea ajunge la un uh, acord până la urmă, însă poziția Parlamentului este foarte clară. Există acord uh, vis-a-vis -vis de achizițiile publice, subvențiile de stat și așa mai departe. Deci depinde de atitudinea fiecăruia. Dacă vedem paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol, eu sunt o persoană optimistă în general și sper că vom putea ajunge la un compromis în următoarele zile pentru a putea închide câteva blocuri de negociere și pentru a putea deschide alte blocuri tematice și a progresa. Mâine în echipa de negociere, cred că va trebui să discutăm procedura pe care trebuie să o urmăm în următoarele săptămâni pentru a progresa mai repede. Și sper că la începutul lunii mai vă voi putea prezenta rezultatele finale pe marginea major- majorității blocurilor. Vă mulțumesc, doamna Schlittel. Vă mulțumesc, vreau să fiu foarte succintă, am câteva remarci generale. S-au spus deja foarte multe lucruri despre această situație cu care ne confruntăm acum. Pe de o parte dorim să avansăm pentru că pentru că și noi suntem responsabili de cât de repede merg lucrurile. Pe de altă parte, Consiliul așteaptă ca noi să facem acest lucru. Consiliul, la toate propunerile făcute de Parlament, a spus până acum nu. Chiar dacă încercăm să spunem că cu, cu câteva părți suntem de acord, că cu alte puncte nu suntem de acord, dacă încercăm să facem un fel de troc, mm, am impresia că nu sunt de acord cu absolut nimic sau uh, cel puțin uh, se încearcă amânarea lucrurilor atât de mult până când Parlamentul să spună, da, haideți că trebuie să încheiem acest capitol, deci trebuie să dăm noi dovadă de, de voință de a ne schimba poziția. Este o situație care îngreunează foarte mult uh, poziția de negociere, să spunem că da, renunțăm la o poziție, Uh, am fi putut să obținem mai mult, dar datorită faptului că nu există o dorință din partea Consiliului de a se mișca, atunci trebuie să dăm noi uh, dovadă de această voință. Și în momentul în care noi spunem uh, nu, nu suntem de acord cu acest lucru, atunci Consiliul ne spune, dar nu ne interesează, oricum nu vom da curs uh, dorințelor voastre. Și apoi încercăm ca prin intermediul Comisiei să obținem o propunere de compromis care să fie discutată de cele două părți. Consiliul șterge toate punctele um, care sunt importante pentru noi. Deci este foarte greu să avansezi în, uh, în, uh, în, această, în această atmosferă, pentru că este clar că Consiliul până la urmă își dorește propriul text. Argumentul uh, principal al Consiliului este că trebuie să întrebe 27 de state membre dacă sunt de acord cu poziția respectivă sau nu, uh, am putea și noi să spunem că da, și noi trebuie să întrebăm cei 60 de membri ai comisiei noastre care este părerea lor. Noi avem un uh, mandat care ne oferă în același timp un anumit grad de flexibilitate pentru a ne asigura că poziția Parlamentului este reflectată. Uh, se pare că această flexibilitate nu există din partea Consiliului și mie mi s-ar uh, părea o idee foarte bună dacă colegii noștri ar trebui să se gândească dacă ar fi bine să avem o poziție mai dură, luând în calcul riscul că lucrurile se vor prelungi, sau ne dorim un, uh, obținerea unui rezultat mai rapid, cu riscul ca poziția noastră să nu fie reflectată atât de bine în acest rezultat final. v-am explicat aceste lucruri pentru a înțelege situația în care ne, ne confruntăm în negocierile cu Consiliul. Mulțumesc. Văd că nimeni nu dorește să intervină. Nu știu ce înseamnă acest lucru. Toată lumea este fericită. Sau nimeni nu a ascultat cele spuse. Constanță. Da, dacă îmi permiteți o remarcă suplimentară. Trebuie să recunosc că Elisabeth um, are dreptate, o anumită dreptate, însă există o perspectivă greșită totuși. Da. Într-adevăr, progresăm încet, încet și dacă este să vedem care este situația cu calendarul, calendarul pe care ni l-a pus la dispoziție și președinția irlandeză, cred că um, nu, nu Parlamentul va fi vinovat dacă nu vom încheia acest dosar. Însă, pe de altă parte, uh, am negociat 95% din anumite părți și mă, uh, diferențele mari uh, se regăsesc doar vis-a-vis -vis de anumite puncte. Doar în anumite puncte nu mai putem progresa deloc. Deci, să dăm impresia că nu obținem nimic, mi se pare un lucru greșit și poate lipsa de reacție în comisie este explicată de uh, faptul că i-am surprins pe colegii noștri prin uh, nemulțumirea noastră legată de ritmul în care se desfășoară aceste, uh, aceste negocieri. Uh, eu particip uh, și la negocierile um, despre FEDER și pot să vă spun că mă surprinde să văd acolo cât de mult se discută uh, uh, alineat cu alineat, pot să vă spun că în cadrul negocierilor uh, noastre de aici, noi, accel- noi mergem mult mai repede înainte. Însă, din păcate, nu am ajuns la punctele care sunt, din punct de vedere politic, foarte importante pentru Parlament. Uh, Lambert s-a referit la rezerva de, de performanță, de exemplu, și mandatul nostru vis-a-vis -vis de aceste puncte este unul foarte strict. Și mă întreb dacă nu am ajuns la un acord în legătură cu punctele mai, mai puțin importante, cum vom ajunge la un acord uh, vis-a-vis -vis de punctele acestea majore. Însă, cred că până la urmă vom avea câteva puncte, 6, 7, 8, despre care va trebui să discutăm ce ne dorim până la urmă? Ne dorim uh, o amânare perpetuă a rezolvării acestor puncte sau, într-adevăr, ne dorim să găsim o soluție? Deci, până la urmă, va trebui să discutăm despre lucrurile uh, esențiale și să le negociem cu Consiliul. Mulțumesc, Joachim. Stimați colegi, după cele auzite, cred că Poate, într-adevăr, aceasta este tactica Consiliului, să ne împotmolim în uh, detalii, să treacă timpul pur și simplu și apoi, când va fi vorba de discutarea temelor majore, și unele au fost menționate de Constanțe, să spună, ei bine, nu mai avem timp, trebuie să ajungem repede la un rezultat. Poate ar trebui să inversăm lucrurile, ar trebui să spunem acum nu mai discutăm despre lucrurile minore, ci haide să discutăm complexele mari. să vedem care este poziția Consiliului vis-a-vis -vis de aceste teme majore, să știm dacă uh, s-a format o poziție în cadrul Consiliului, da sau nu, pentru a ști care va fi și abordarea noastră, pentru că dacă nu, cred că negocierile vor uh, continua conform acelui scenariu, ne vom împotmoli întotdeauna în detalii nensemnate și apoi când vom ajunge la discutarea temelor majore, Consiliul ne va spune, dar trebuie să luăm o decizie și știm foarte bine că se exercită presiuni și din partea regiunilor care trebuie să redacteze deja programele operaționale pentru în anul 2013. Am înțeles că Comisia de, deja a stabilit niște, niște, pro, niște programe și cred că uh, foarte ușor vom fi scoși în offside de către Consiliu deci, tocmai de aceea aș propune să inversăm puțin uh, lucrurile. Uh, Cu permisia dumneavoastră, doamnă președintă, este absolut adevărat că, de fapt, văd aici uh, cum se profilează și cum s-au desfășurat negocierile tripartite și am pierdut șirul. O să întreb pe secretară să-mi spun uh, dacă mai există și mâine o rundă, dacă cel de mâine e numărul 18 sau 19. Dar dacă ajungem să le finalizăm, o să fie 40. Așa că suntem pregătiți pentru foarte mult. Dar unde este eficiența a ceea ce facem? Poate că ar fi bine să-l întrebăm și pe președintele acestor negocieri tripartite. Cred că va veni un moment în care o să putem să spunem Consiliului și ministrilor că vrem să fim gata cât mai repede cu putință și să avem rezultate bune. Asta înseamnă că să ajungem la limitele impuse de Parlament. Dacă vrem să votăm pentru prima oară în iulie, nu, în iulie, nu e o nebunie, nu? Am votat deja o acum un an și de un an trebuia să ajungem la un rezultat. Și de un an nu se reușește nimic. Poate că asta e o țintă bună și dacă analizăm uh, acum momentul acela din trecut uh, și unde ne aflăm acum, poate reușim să stabilim un moment în viitor, că așa cum spunea și Ioachim, poate reușim să discutăm să, discuția acelor uh, uh articole și o serie întreagă de alte lucruri care pot fi menționate. Eu știu, 4, 5, 6 puncte maximum care intră în această etapă următoare a celei de-a doua lecturi. Dar uh, cam așa trebuie văzute lucrurile și ar trebui să spunem foarte repede președinției că astea sunt punctele noastre de vedere și astea sunt, uh, eu știu, liniile roșii, de asta sunt importante. Să-și dea seama că dacă pierdem uh, 4, 5, 6, 7 zile ca să discutăm detaliile, mm, nu o să ajungem la mare lucru. Și nu putem să le explicăm colegilor de ce lucrurile merg mai repede în altă parte. De fapt, trebuie să accelerăm puțin procesul și, eu știu, să avem o posibilitate de ocolire, așa cumva către capătul de sus al acestui drum. Mulțumim, poate puteți să-l recomandați. Mă întreb uh, dacă dorește cumva reprezentantul comisiei să comenteze. Da, mulțumesc foarte mult. Am câteva comentarii scurte de făcut. Din punct de vedere al comisiei, este în interesul nostru al tuturor să ajungem la un acord pentru că sunt uh, programe care se desfășoară în teren într-un moment de criză. Cred că toată lumea trebuie să fie conștientă de riscurile uh, de a ne prinde într-un asemenea proces foarte complicat. Vă dăm dau seama că e important și pentru dumneavoastră și pentru Consiliu. Consiliul e conștient de riscuri. Vreau să revin la un lucru spus mai devreme, adică dacă paharul e jumătate plin sau jumătate gol. Cred că unele din problemele grele au fost deja abordate, iar din perspectiva comisiei, dacă analizăm programarea, codul de conduită și fondurile toate aceste chestiuni sunt deja rezolvate, mai există poate unul sau două elemente care urmează să fie discutate. Și sunt elementele necesare pentru ca programarea să poată să înceapă în statele membre. Totuși, și cred că lucrul acesta a fost spus de mai multe ori, trebuie să existe voința de a face compromisuri de ambele părți din partea Comisiei am văzut voința Parlamentului, disponibilitatea Parlamentului de a face compromisuri și să sperăm că în săptămânile viitoare și Consiliul va da asemenea semne. Pentru că dacă nu avem semne de asta de la Consiliu, atunci cred că suntem într-o situație dificilă în ce privește calendarul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mai sunt de făcut alte comentarii? Înțeleg uh, logica negocierilor. Uh, înțeleg că logica aceasta este aprobată și, de asemenea, înțeleg că se lasă deoparte chestiunile foarte dificile pentru că nu vrem să pierdem timpul, pentru că știm că nu putem să fim de acord cu poziția Consiliului, iar Consiliul nu este pregătit să aprobe poziția Parlamentului. Avem 5 uh, sau 6 care ar trebui discutate și ar trebui să le discutăm în afara acestei structuri a negocierilor tripartite și să vedem ce zice Consiliul despre aceste chestiuni, așa cum spunea și Lambert. Sper că la nivelul grupurilor politice vă gândiți și dumneavoastră apropo de ce fel de compromis ar fi acceptabil pentru noi. De asemenea, ar trebui să spunem că atât Consiliul cât și Parlamentul uh, eu știu, și arată aici mușchii politici să vedem cine este mai important. De ambele părți și a, cât și de partea comisiei există preocuparea despre ideea existenței unei politici care să fie fezabilă, care să poată fi pusă în aplicare și ca să nu fie foarte complicată ca președinte al acestor negocieri tripartite, încerc să găsesc cea mai bună soluție și nu neapărat să impun voința Parlamentului. De aceea, de multe ori, renunțăm pentru că ne dăm seama de multe ori că propunerea făcută de Consiliu sau formularea lor este mai bună. Dar sunt chestiuni în care credem că propunerea noastră e mai bună și acolo nu suntem gata să renunțăm nu trebuie să hotărâm neapărat acum, dar consecința firească a negocierilor privind regulamentul general ar fi să rezumăm poziția în care ne aflăm față de Consiliu și față de Comisie și să fim de acord să avem o reuniune separată care să nu fie numită negociere tripartită, unde să identificăm chestiunile unde avem poziții diferite și să explicăm de ce nu putem face pași înainte pe chestiunile respective. Și între timp, poate Consiliul va deveni mai deschis. Da, o să facem acest lucru. Pot să compar aici uh, cum am evoluat în toate celelalte negocieri tripartite dar uh, e greu de făcut această comparație pentru că pentru fiecare regulament lucrurile sunt dificile. Pentru FEDER lucrurile sunt foarte grele. Acolo ne luptăm pentru fiecare cuvânt în parte pentru că acest cuvânt este tradus, uh, deci depinde de asta modul în care, poate ușurința cu care e citit proiect, cu e citit regulamentul. E vorba de un regulament foarte detaliat, unde lucrurile sunt foarte limitate ori se adaugă toate detaliile care îți vin în minte, gândindu-te că sunt 100% toate și duc la eligibilitate, sau se încearcă o găsirea unei descrieri mai generale a priorității. Tocmai de ce este așa de greu, din cauza creativității Consiliului și Parlamentului. Ambele instituții s-au îndepărtat de propunerea inițială a Comisiei, de aceea durează așa de mult și de aceea trebuie să vedem dacă o să avem, eu știu, o infrastructură de transport uh, prietenoasă cu mediul sau să avem priorități negative sau altceva. Să nu-mi fac probleme din cauza asta. Cred că uh, la nivelul detaliilor, ideea este să ai suficient de mult timp să le analizezi, dar uh, principalele probleme sunt acolo unde nu suntem de acord asupra principiilor. Și cred că e momentul să începem să ne împărtășim vederile cu Consiliul și Comisia apropo de ce putem face cu condiționalitatea macroeconomică, cu rezervele de performanță, cu alocările pentru Fondul Social European, și să vedem uh, și ne gândim și la chestiunea indicatorilor, care este absolut importantă. Și trebuie să vedem cum ajungem la un compromis. Să sperăm că și pentru aceste chestiuni o să avem asemenea reuniuni ca să găsim posibilitățile de a ajunge la niște compromisuri. Ce mă îngrijorează cu adevărat este faptul că, de fapt, ni s-a promis la Consiliu că până la jumătatea lui martie vom avea eu știu, uh, posibilitatea de transpoziție pentru cadrul financiar multianual și că îl vom putea uh, introduce uh, în aceste discuții și nu l-am primit și nu știm dacă o să-l primim sau nu. Comisia știe ceva despre acest lucru, ne-ar bucura să auzim ceva pentru și acolo sunt chestiuni foarte importante, sunt chestiuni asupra cărora s-ar putea să nu fim de acord. Rezervele de performanță au fost decise la nivelul de 7% din FEDER pentru plățile de după 2010, iar Comisia a spus că principiul N plus 3 ajunge la 40% din nivelul post-2012. Deci sunt chestiuni fundamentale din punct de vedere al impactului asupra nivelului bugetului. Deci dacă hotărâm să modificăm și să, ca rezervele de performanță să, să ajungă de la 7% la 5% sau la 0, asta are un impact foarte mare asupra nivelului plăților pentru 2014-2020. Este doar un exemplu, dar ne putem gândi și la alte exemple. Condiționalitățile macroeconomice sunt de asemenea reprezintă o chestiune foarte dificilă pentru că la unele probleme nu avem numai mandatul regii, ci și votul din plenară, adică votul privind negoci- mandatul de negociere pentru cadrul financiar multianual este valabil pentru abordarea cadrului uh, pentru fondurile pentru fondul social uh, european, pentru fondurile structurale. Deci trebuie să ne gândim și la această chestiune și să găsim și aici niște compromisuri. Și să ținem cont și de acest lucru. Vreau doar să spun că nu e așa de rău cum încercăm noi să facem lucrurile să fie văzute aici încercăm să facem uh, niște pași mai rapizi în față de dificultățile reale, însă uh, sigur, marile înțelegeri urmează să vină. Cum spunea Peter, uh, ne consolăm pentru că avem o serie de realizări, cum ar fi codul de conduită. Și la indicator, de exemplu, păream că suntem la niște poziții extreme și aici suntem aproape de un compromis. Dacă nu mai sunt comentarii, putem să trecem mai departe la următorul punct. Aș vrea să spun că următorul punct este Feder Jan Olbricht. Nu este aici cu noi și mi-a dat o notă pe care să vă comunic. Vreau să spun este un regulament foarte dificil din cauza faptului că e un regulament foarte detaliat E greu de găsit un echilibru între toate aceste detalii, dar cred că am făcut progrese majore privind domeniul de aplicare al uh, chestiunilor uh, unde am ajuns la un acord. O chestiune importantă care nu a fost încheiată încă este accesul marilor întreprinderi la asistența uh, din, uh, prin politica de coeziune europeană. Cred că aici suntem aproape de un compromis, încă nu suntem însă de acord asupra lui. Majoritatea celorlalte chestiuni au fost convenite. Cât privește prioritățile de investiții, este exact cazul în care am fost și noi și Consiliul atât de creatori și ne-am îndepărtat de propunerea Comisiei. Iar aici ne luptăm, cum spuneam, pentru fiecare cuvânt, încercând să ne convingem unul pe altul de că e bine cum spunem noi. Deci aici avem o listă întreagă de chestiuni deschise în continuare. Dimensiunea urbană. Suntem foarte aproape de un compromis care părea imposibil înainte de reuniunea de ieri, și anume delegarea către autoritățile urbane. Cred că n-am ajuns încă la formularea finală, dar uh, elementele cred că au fost uh, discutate deja iar la următoarea reuniune cred că vom ajunge la un acord. Suntem aproape de un acord uh, privind platforma urbană. Consiliul, președinția va verifica dacă pot, se poate accepta ideea aceasta de, uh, de rețea în loc de platformă. Așteptăm decizia lor finală. Suntem de acord asupra articolului, asupra fondului articolului. Trebuie să ajungem la un acord și privind uh, formularea, terminologia. La sfârșitul aprilie o să avem asemenea negocieri tripartite din nou și sperăm că până atunci vom depăși aceste chestiuni dificile. Am ajuns, cred, în punctul de masă critică și în ceea ce privește FEDER. Dacă sunt întrebări privind FEDER-ul, da, Lambert. I know that there is not in our mandate știu că nu este în mandatul nostru faptul că infrastructura pentru gaz e, e permisă finanțarea ei. Și acum înțeleg că uh, Consiliul are o abordare pozitivă față de asta și Comisia la fel și poate trebuie să fim uh, conștienți de acest punct care este exclus din mandat, dar până la urmă ar putea să fie important pentru unele țări și din punct de vedere politic. Și uh, haideți să ne uităm unii în ochii celorlalți și să decidem să spunem dacă rămânem la această poziție sau o schimbăm. Trebuie să fim atenți în trialog și la această problemă, Doamna președinte, dacă mi-aduc uh, aminte, Consiliul și Comisia erau foarte unite pe această chestiune și Parlamentul era opus. Deci poate trebuie să ne gândim din nou în legătură cu această posibilitate. Erika Manner și Cornelia Ernst au cerut cuvântul. Rica. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Pentru grupul ALDE aș vrea să insist asupra două puncte. Mai întâi, uh, cum a spus doamna președinte, există multe întreprinderi implicate aici și este foarte important acest lucru pentru grupul nostru, pentru că ele ar putea beneficia cumva de acest ajutor. Însă în mandat se spune foarte clar IMM-urile mai întâi de toate în ochii noștri este fundamental acest lucru și trebuie să păstrăm acest text și acest text final al regulamentului. Deci nu, e o chestiune cheie. În al doilea rând, mă întorc la ce spunea Lambert Van Nistelrooy, infrastructura de gaz și, în general, tot ce înseamnă ajutorul pentru sursele de energie. Era menționat în special gazul. <coughs> Cred că putem să fim de acord aici. Cred că trebuie să ne concentrăm doar asupra proiectelor de energie regenerabilă și nu asupra celor cu energie fosilă. Cornelia Ernst. Cornelia. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun și eu câteva lucruri despre ce ar trebui să facem cu mandatul nostru. Cred că după discuții lungi am ajuns la adoptarea unui mandat aici în uh, Parlament și cred că ar trebui să fim, să avem grijă cum uh, ne comportăm vis-a-vis -vis de acest uh, mandat. Mi se pare că deseori renunțăm la lucruri din mandatul nostru care vor fi greu de recuperat. Desigur, când și acest lucru se întâmplă când uh, te afli în aceste negocieri tripartite. Este o situație foarte dificilă. Și este evident că trebuie să renunți la anumite lucruri pentru a obține alte lucruri. Bine, eu nu sunt de acord cu acest lucru întotdeauna. Cred că, de fapt, grupurile politice sunt uh, importante din acest punct de vedere și uh, IMM-urile, să nu uităm de IMM-uri. Acesta trebuie să rămână în continuare o prioritate pentru noi. Pentru noi IMM-urile reprezintă o linie roșie dincolo de care nu, dincolo de care nu dorim să trecem. Însă, în cadrul negocierilor, observ că există poziții diferite și în cadrul uh, echipii, uh, membrilor, uh, membrii echipe de negociere și nu mi se pare că se discută foarte mult în cadrul acestei echipe lucru care nu mă mulțumește. Dimensiunea urbană. În mod evident, nu cred că avem nevoie de structuri noi, însă nu știu dacă vom obține acest lucru. Am spus că suntem de acord cu această rețea, însă nu crearea unor noi, uh, uh, unor noi instituții. Grupul nostru politic, cel puțin, s-a împotrivit uh, în totalitate acestei părți, dar am acceptat până la urmă ideea unei rețele care urma să fie uh, instalată și să nu fie creată. Și știți foarte bine că și Comitetul Regiunilor nu a fost de acord cu această idee. O problemă mare pentru noi reprezintă energiile regenerabile. Mie mi se pare foarte dificil să introducem acum și uh, sursele energetice fosile. Am spus foarte clar că uh, care sunt prioritățile pentru noi. Să discutăm acum despre gaz mi se pare un lucru nenecesar. Ar trebui să ne îndepărtăm de asemenea idei, însă cred că echipa de negociere pentru acest lucru ar avea nevoie de, de o poziție foarte clară. Nu știu dacă, este, dacă există o asemenea poziție. Eu nu înțeleg însă de ce ar trebui să ne îndepărtăm de mandatul de negociere. Și întrebarea legată de ce se va întâmpla cu aeroporturi. Da, am spus că vom sprijini anumite măsuri concrete de mediu, însă am văzut că nu este atât de ușor să-ți dai seama ce înseamnă o măsură uh, cu adevărat uh, bună pentru mediul înconjurător. Când vine vorba de definiții, de exemplu, Uh, mi-aș dori un sprijin sporit din partea Comisiei, pentru că, de fapt, acest lucru fusese promis, însă este o promisiune care nu a fost respectată până acum. Doamna Paraciu? Eh, grazie. Eh, è molto probabile che la questione che sto... Mulțumesc. Probabil uh, Problema pe care o voi ridica e foarte specifică, dar în special dat fiind faptul că raportorul nu e aici, dar cred că este important uh, și importantă și vreau să o, să o menționez. Îmi cer scuze în, în avans. Uh, sunt nou în această comisie așadar poate nu cunosc în amănunt cum funcționează Comisia. Oricum, problema are legătură cu articolul 75 din mandat. Este important pentru mine să încerc să înțeleg dacă dialogul tripartit, trialogul, sau dacă amendamentul 75 la articolul 4, nu, deci recunoașterea regiunilor, a intrat în concentrarea tematică și în special uh, în legătură cu regiunile dificile, în situațiile cele regiunile uh, izolate, uh, dată, care au nevoie de mai multe resurse din cauza uh, locațiilor lor și condițiilor economice și sociale. Aș vrea să știu mai mult despre asta, aș vrea să știu dacă a existat o dezbatere pe acest subiect în legătură cu aprobarea acestui amendament. Vă mulțumesc. Ja, ich äh, bin ja nun seit äh, äh, diesem Monat bei den Trilogen zum Regionalfonds mit dabei. Ich muss gestehen, ich am fost implicată în trialogurile pe fondul regional de la începutul lunii și am o impresie diferită. Cred că experiența mea uh, înseamnă că îmi spune că trebuie să stăm foarte aproape de mandatul Parlamentului. Adesea auzim declarații de genul ăsta e mandatul pe care îl avem și nu putem să facem niciun compromis dacă și Consiliul dacă Consiliul nu, nu face un compromis și el. Și spun asta mai ales în ce privește accesul la uh, susținere pentru marile companii mi-amintesc că am avut o dezbatere foarte, foarte aprinsă pe această temă. Evident, vroiam să uh, punem accentul pe IMM-uri, dar în mandatul lor am menționat în mod expres faptul că trebuie să fie posibil ca marile întreprinderi în anumite condiții să aibă acces la aceste fonduri și asta este exact ce se va negocia la trialog. Și cred că poate fi foarte dificil să încerci să concepi noi abordări pe baza mandatului și cu siguranță uh, nu face negocierile mai ușoare acest lucru. Dar unii ar putea crede că mm, echipa de negociere să poate să se întoarcă la grup. Așadar, aș vrea să susțin abordarea de negociere a lui Ian Olbricht, care stă foarte aproape de mandat dar se uită și la anumite posibilități de a obține unele compromisuri, pe de altă parte. Doamna președinte, nu pot răspunde la toate lucrurile în absența raportorului, dar dacă înțeleg comentariul doamnei Baroc eh, ce referă la articolul 4, la primul schimb de opinie pe articolul 4 am avut uh, un prim schimb de, de, de opinie, o, o discuție pe această temă, o să fie și o a doua discuție, deci dacă aveți anumite preocupări, discutați cu domnul Olbricht înainte de acea uh, a doua ședință și va fi util. În ce privește chestiunile legate de măsurile de protecția mediului, nu știu dacă va fi evaluarea proiectelor din punct de vedere de mediu, aici cred că sunt niște definiții foarte clare, ce înseamnă prietenos cu mediul sau nu. Provocarea e pentru micile proiecte care nu vor trece prin acest tip de evaluare, dar sunt sigură că Comisia va clarifica în timpul negocierilor cu statele membre ce este prietenos cu mediul și ce nu. Nu doar Digiregio este implicat în negocierea acordului, ci și alte uh, direcții și programe regionale legate de uh, sectoare concrete și atunci și alte directorate generale vor fi implicate. Există niște definiții foarte precise, deci nu cred că ar trebui să fie să punem toate definițiile în regulament, să spun, definim noi ce este prietenul cu mediul. Trebuie să avem încredere că regulamentele care deja există în legislația europeană aduc aceste definiții și această terminologie. Începește IMM-urile, pentru că împărtășesc uh, ce a spus Constanțe și nu uitați, când discutăm uh, area de aplicare a FEDER și avem aceste investiții productive, spunem doar pentru IMM-uri și după aceea facem o mică derogare pentru marile întreprinderi, numai pentru chestiuni uh, concrete și pentru trei priorități, da, să le spunem trei priorități, și anume Uh, emisiile de carbon reduse, ICT și inovare și numai atunci când există acest uh, efect de cooperare între IMM-uri și marile companii. De ce e important? Pentru că pentru multe, dacă nu pentru majoritatea companiilor, ca să intre în lanțul internațional de furnizare, ceea ce e fundamental pentru competitivitatea lor și a uh, economiei europene, e greu să o facă fără implicarea unor companii mari care să colaboreze cu ele, fie că e vorba de ICT, de emisii reduse de carbon, de competitivitate, de inovare. Deci acest lucru este absolut uh, esențial și atunci să privăm complet marile companii de dreptul de a participa la aceste eforturi uh, nu va servi economia. Asta e sentimentul meu și de aceea o anumită deschidere este esențială și asta a fost și poziția statelor membre și cred că și a Comisiei, care de asemenea a fost de acord cu această abordare. Nu știu dacă mai era ceva important. Pentru alte comentarii vom aștepta ca raportorul să, să fie prezent, dacă încă mai uh, aveți nevoie de unele dintre ele, dar de asemenea aș vrea să vă încurajez să discutați cu raportorul dacă aveți orice dubii, dar am aceeași impresie ca și Constanțe în ce privește respectarea mandatului și e dificil pentru că și Consiliul ține foarte mult la formulări și noi ținem la mandat. Deci voi închide discuția pe fond regional și cred că Rica Manner este următoarea. Nu, Victor. Victor e aici. Victor Boștinaru. Mulțumesc foarte mult, Danuta, dragi colegi. Uh, situația cu regulamentul prin fondul de coeziune e ceva mai bună, aș zice. Am avut uh, o discuție destul de bună. Sunt destul de mulțumit. Foarte pe scurt, uh, dați-mi voie să raportez care este situația de fapt după ziua de 27, când am avut al, treilea, al doilea trialog, mă scuzați, am reușit să discutăm următoarele puncte. Mai întâi, indicatorii, articolul 5, prevederi de tranziție, 6, uh, uh, eliminarea regulamentului actual, 7, intrarea în vigoare a noi, noului regulament și revizuirea. Adițional, ne-am uh, întors la unele prevederi care rămăseseră deschise din întâlnirea anterioară pot spune că practic am încheiat toate articolele regulamentului și în uh, următoarea ședință va trebui să ne întoarcem la unele probleme care uh, rămân să fie finalizate și sunt motive serioase să credem că lucrurile se vor mișca. O să încep prin a spune că echipa de negociere e foarte satisfăcută cu rezultatul, de rezultat, pentru că, deși mai rămân unele probleme, am reușit să cădem de acord asupra unui număr de chestiuni importante. De exemplu, un subiect cheie a fost eligibilitatea la a încălzirii și a cogenerării pentru uh, încălzire și curent. Am insistat și echipa de negociere a fost unită în uh, jurul raportorului și am reușit să punem această chestiune pe, între prioritățile de investiții. Și am reușit să găsim un acord Uh, privind formularea care este uh, în perfectă coerență cu prevederile existente în FEDER după trialoguri. Trebuie să spun că această aliniere între Fondul de Coeziune și FEDER este un lucru pe care încercăm să-l urmărim și este practic un fel de regulă generală acum și de asemenea este contribuția noastră la simplificare și la a obține mai multă claritate în cele două regulamente. Uh, negocierile au fost următoarele. Noi am insistat pe articolul 2, area de aplicare a susținerii și susținerea oferită de uh, uh, fondul uh, Comisiei către facilitatea Connecting Europe, dacă banii se vor transfera. Ce credem noi? Dacă banii uh, ar fi să fie transferați, noi credem că acest lucru ar trebui să fie menționat și în regulamentul privind fondul de coeziune. Sigur, am fost de acord și Comisia a fost de partea noastră că această prevedere ar trebui să fie aliniată la uh, uh, regulamentul, uh, la prevederea comună din regulament și articolul 3, priorități de investiție, am primit ok-ul final de la președinție în ce privește eligibilitatea eficienței energetice și energiilor re, uh, regenerabile folosite pentru toate uh, întreprinderile, dar în principal pentru IMM-uri. Cum am menționat mai devreme, am reușit să avem un acord ca să avem uh, priorități de investiție la uh, cogenerare de eficiență înaltă pentru uh, electricitate și căldură. Am fost asigurați de comisie că asta că formularea va face eligibilă și încălzirea municipală. Avem un amendament menit să extindă acest tip de investiții. Și în fine am fost de acord asupra unui text care spune că fondul de coeziune va susține investiții care să îndeplinească cel puțin cerințele uh, achiului de mediu al Uniunii Europene. Asta înseamnă că fondul de coeziune va susține de asemenea și investiții care merg mai departe în acest domeniu. Ce mai trebuia să fie rezolvat și este acordul final privind articolul 3 pe chestiunea investițiilor uh, pentru adaptare la schimbările climatice pentru că mandatul nostru cerea ca ele să fie bazate pe uh, nevoile ecosistemului. Președinția nu pare gata să accepte aceste lucruri și uh, investițiile pentru rezistență la dezastru, de asemenea, noi am cerut să fie unele de natură sustenabilă. Și pe această chestiune, până acum președinția a spus nu uh, la cele echipe de negociere, va trebui să decidem ce să facem la următoarea ședință. În fine, în ce privește amendamentul nostru care cere integrare și complementaritatea investițiilor susținute din diferitele fonduri pentru uh, sectorul TNT, am făcut o propunere care a fost în practică și în conținut agreată de Consiliu și Comisie și s-a transmis formularea celor două instituții. Sunt optimist că propunerea va fi ratificată la următorul trialog. Problemele de care, la care ne așteptăm să apară sunt legate de indicatorii comuni. Ieri am avut uh, o ședință informală a tuturor uh, raportorilor privind indicatorii comuni. Nu o să intru în detalii, poate Constanțe și Lambert v-au informat deja în legătură cu detaliile, dar cel mai important lucru este capacitatea și deschiderea Parlamentului de a coopera cu Comisia și cu Consiliul pentru a găsi o soluție flexibilă care probabil va fi unul dintre actele delegate pentru detaliile referitoare la indicatorii comuni, dar să includem în același timp în regulamentul comun prevederi care exprimă priorități cheie pentru indicatorii comuni în ce privește caracteristicile pe care ar trebui să le aibă. Acestea sunt chestiunile cele mai importante și în încheiere aș dori să mulțumesc din nou întregii echipe de negociere pentru că a fost atât de cooperantă și unită în a apăra mandatul. Sper realmente ca după ultimul trialog, care va fi probabil chiar ultimul, să uh, mă întorc la comisie și să raportez că misiunea noastră a fost uh, îndeplinită și că putem considera că ne-am făcut treaba. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc. Nu i-ați mulțumit uh, și președintele, ați mulțumit doam, doar echipei de negociere, dar o să supraviețuiesc. Sigur, Victor e foarte, foarte optimist, însă condiționalitatea macroeconomică va depinde de progrese, da, da, va depinde de indicatorii uh, asupra cărora sperăm că Consiliul va putea să cadă de acord și sper că vor putea accepta unele dintre articolele dar și uh, pe alte lucruri. Sper că nu știu, dorește cineva să comenteze? N-am întrebat încă comisia să comenteze la FEDER. Dacă aveți comentarii, vă rog să le faceți acum. Dacă nu, nu nicio problemă. Da, Cornelia Ernst. Cornelia, ja, ja, sehr, sehr kurz Da, foarte pe scurt și eu doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi raportorului din inimă pentru disponibilitatea sa de a coopera și pentru angajamentul de care a dat dovadă în trialog. Cred că uh, compromisurile pe care le-am uh, obținut merită un uh, mare compliment din partea noastră. Mulțumesc! Victor Happy. Victor este fericit. nu este vorba de o fericire personală, ci de un beneficiu de care se bucură regiunile. Și este frumos să vedem cât de eficient uh, poate să lucreze această comisie. Da, dacă nu mai sunt alte comentarii, trecem la RICA și la cooperarea uh, teritorială europeană. Vă mulțumesc! Ultimul Trilog a avut loc pe data de 6 martie și am discutat articolul 1. Aici nu am întâmpinat probleme. Apoi articolele 21, 22 și 28 uh, și lucrurile de la articolul 20 nu au ridicat uh, probleme. Acum, articolul 21. Aici uh, a fost a fost vorba de Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială și rolul acesteia. Am decis să vedem care, vor fi, care va fi rezultatul negocierilor uh, legate de această grupare europeană de cooperare teritorială. Parlamentul a făcut uh, două propuneri care au efect asupra uh, acestei grupări în momentul în care sunt create programele de cooperare. De fapt, discuțiile s-au concentrat uh, mai mult pe articolul 28, uh, unde este vorba de participarea statelor terțe la uh, programele de cooperare uh, intraregională. Părerile Comisiei și Consiliului sunt diferite din acest punct de vedere vis-a-vis -vis de rolul legitorilor naționali și despre cum ar trebui să fie descrisă, descrise aceste posibilități în textul legislativ. Am discutat foarte mult uh, acest subiect, dar cred că am ajuns până la urmă la o soluție tehnică. Am cerut serviciilor uh, juridice să ne prezinte o propunere de compromis uh, la care mă voi referi mai târziu și sper că vom putea relua cât mai repede discuțiile, în momentul în care vom avea la dispoziție propunerea, la, propunerea de compromis redactată de Serviciul Juridic al instituțiilor. Cred că ne putem uh, aștepta să avem o propunere legislativă comună pentru că consider că o abordare comună este în beneficiul tuturor. Cred că problema statelor membre este că există deja legislații naționale care influențează, desigur, și legăturile cu programe la care participă și state terțe. Din acest punct de vedere, nu trebuie să uităm și de acest aspect uh, național. O legislația europeană nu poate ignora în totalitate aspectele naționale. Oricum, în uh, perioada anterioară de planificare am încercat să ne asigurăm că legislațiile naționale sunt compatibile cu uh, legislația europeană. Însă, după cum am spus, uh, ne dorim un sistem legislativ care funcționează, pe care putem să-l uh, urmărim în cadrul politicii de coeziune. Și eu uh, sunt optimistă că vom putea ajunge la un rezultat bun în momentul în care vom avea această propunere de compromis. Apoi aș dori să mă refer la un alt aspect. Președintele Comitetului Regiunilor a ajuns deja la următoarea concluzie. Și mă refer la regulamentul referitor la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, care ar trebui să includă și o referire la, uh, la programele cu țări terțe. Și în uh, regulamentul despre FEDER este prevăzută o asemenea colaborare cu state terțe și am putea să ne gândim dacă nu am putea să introducem o asemenea referire în considerentele Uh, din acest caz la colaborare cu state terțe, mai ales când este vorba de participarea, de faptul că statele respective participă la finanțarea programelor respective. De exemplu, Canada este foarte interesată de a participa la programe, la anumite programe din uh, zonele ultraperiferice și eventual Comisia ar putea să găsească o, form- o formulare îmbunătățită din acest punct de vedere. Acestea au fost punctele problematice. Următoarea întâlnire tripartită va avea loc luna următoare și sperăm că în cadrul acestei întâlniri, întâlniri vom discut, uh, discuta articolele 5 și 6 despre stabilirea priorităților din punctul de, din punct de vedere al investițiilor este clar că ne așteaptă discuții dificile, însă echipa noastră consideră că este una foarte bine pregătită și putem să răspundem și la punctele care au rămas, care au rămas în continuare deschise. Însă lucrurile sunt puțin legate și de avansarea negocierilor vis-a-vis -vis de FEDER. La articolele 3 și 4 se discută mai mult finanțarea și sperăm să reușim să ne punem poziția și când vine vorba de finanțare. Apoi, articolul 7. În mare parte am încheiat discuțiile pe marginea acestui articol. Acesta este legat de articolul 87 din regulamentul general, însă. Apoi, sprijinul tehnic și acesta trebuie discutat. La fel, trebuie să mai discutăm despre indicatori care astăzi au fost amintiți de mai multe ori. În general, cred că discuțiile au avansat uh, foarte bine și uh, sunt destul de optimistă despre cum se va încheia negocierile. Și oricum doresc să mulțumesc întregi echipa echipe de negociere pentru cum s-au desfășurat lucrurile până acum. Nu știu dacă dorește cineva să intervină. Lambert, foarte pe scurt. Da, um, Victor este fericit și văd că și Rica este fericită, deci vă felicit pentru acest lucru. Însă, dacă trebuie să ne descurcăm cu jumătate din fondurile pe care le planificasem, întrebăm cum vom putea, cum vom putea face acest lucru și aș dori să știu care este uh, poziția Consiliului vis-a-vis -vis de acest uh, lucru. Eventual, luni ați putea să spuneți acest lucru foarte clar, că nu vom putea lucra dacă nu se modifică finanțarea. Mi se pare că ați, uh, că ați adăugat o, o prioritate tematică care să fie acceptate în regiunile de graniță. Nu știu dacă acest lucru a fost acceptat, pentru că astăzi domnul Han, domnul comisar Han, ne-a cerut să nu adăugăm anumite lucruri, dar dacă eu nu mă înșel, am uh, adăugat uh, în concentrarea tematică acest aspect pentru regiunile de graniță și nu știu dacă acest lucru a fost acceptat sau nu. Nu am discutat aceste articole până acum, însă vă asigur că uh, poziția noastră va fi una uh, puternică. Și, într-adevăr, am sporit uh, concentrările tematice de la 4 la uh, 5, însă nu am ajuns să negociem acest punct, după cum am spus. Domnul Țelar, Aș dori să mă refer la, să plec de la întrebarea pusă de Lambert, să ajung puțin mai departe. Este scandalos, într-adevăr, că propunerea Consiliului prevede fonduri atât de puține pentru regiunile de graniță și cred că trebuie să ne gândim la următorul lucru. Acum discutăm detaliile tehnice ale fiecărui regulament în parte și trebuie să ne gândim cum uh, ne implicăm și noi în discutarea cadrului financiar multianual, pentru că la un moment dat va trebui să discutăm și despre cifre concrete. Și după uh, hotărârea Parlamentului de anul uh, de săptămâna trecută vor începe negocierile despre pe marginea cadrului financiar multianual și fără să știm uh, câți bani sunt la dispoziția politicii de coeziune, nu vom putea merge mai departe. Cel mai bun cadru de reglementare nu este bun uh, la nimic dacă nu primim și finanțarea necesară. Și propunerea uh, Consiliului după negocieri de 20, care au durat 26 de ore, cred că ridică mai multe întrebări în loc să răspundă să dea anumite răspunsuri concrete. Ce se întâmplă cu reducerile acordate anumitor uh, regiuni și așa mai departe, ce se întâmplă cu sarcinile concrete, cum vor fi acestea împărtășite. Deci au fost uh, puse foarte multe lucruri într-o decizie și mă tem că în momentul în care chiar și Consiliul, cei de la Consiliu care urmează să pună în aplicare această decizie în mod concret, vor avea probleme foarte mari cu acest lucru. Deci, cred că a venit momentul să ne întrebăm și noi când ne vom implica în uh, această negociere a următorului cadru financiar multianual, tocmai pentru a ne putea continua propriile negocieri. Victor Boștinalu. Aș dori să adaug puțin venin acestei imagini foarte sumbre. De ce? Există două victime principale ale reducerilor propuse de Consiliu. Una este uh, cooperarea teritorială, cealaltă este um, facilitatea conectarea Europei. De fapt, uh, prietenii coeziunii au pierdut în fața contribu- felilor uh, contribuitori net și acum am văzut că alți că au fost făcute reduceri suplimentare de 20 de milioane de euro pentru, pentru facilitatea conectarea uh, Europei. Regiunile de graniță vor fi afectate din două puncte de vedere. La cooperarea teritorială, pentru că acolo începe de fapt cooperarea teritorială și implică comunitățile și în al doilea rând Uh, conectarea Europei. Și aici, întreaga idee de a sugera finanțarea liniilor uh, de internet de bandă largă nu are niciun sens, pentru că fondurile alocate, de fapt, sunt uh, simbolice. Vă mulțumesc. Thank you. Any other comments? mai sunt și alte comentarii? Comisia? Comisia? Mai sunt și alte comentarii? Lambert. Este important uh, ce a spus domnul Zeller. E important ce, cum acționăm noi uh, în calitate de comisie când ajungem la acest uh, capitol, la acest aliniat financiar din regulamentul general. Sau noi, grupul Comisia, comunicăm direct cu negociatorii în ce privește cadrul financiar multianual. Săptămâna trecută la Strasburg am fost de fiecare dată cu grupul când s-au prezentat informații de către raportori. Și vreau să spun foarte clar, da, uh, domnul Alain Lamassur a vorbit foarte clar, uh, nu, în franceză, eu nu pot să fac acest lucru și a spus da, să ne limităm la cadrul financiar multianual și totul are să fie să țină de competența legală a negociatorilor, competența lor juridică. Nu sunt foarte sigur, pentru că dacă uh, noi nu le cerem și dacă nu uh, Consiliul nu acceptă negocierea noastră, atunci e o prostie. Trebuie să luptăm pe același planuri cu toții dacă spun nu ne pasă, hai să vedem ce facem, iar Consiliul a spus nu, asta este în pachetul de negociere pentru cadrul financiar multianual. Deci trebuie să vedem exact care sunt punctele noastre importante și să facem acest lucru în negocieri. Dar și în cadrul negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Pentru că dacă ar fost lucrurile așa de clare, cum spunea domnul Lamasur, sigur, aș fi fost de acord. Și puteam să facem așa, dar nu sunt foarte sigur dacă aveam spațiu de manevră. Așa că poate președinta comisiei ar putea să ne ajute, dar nu vreau să mă simt prins într-o capcană. Mulțumesc. Lambert, when you are shout... Lambert, când țip la Rica că ar trebui să se lupte ea pentru banii, Cred că banii sunt menționați în regulamentul general. Comisia a spus că e vorba de 11,6 11 miliarde de euro și Van Rompuy a spus că sunt mai vreo 8 miliarde și ceva, așa că noi trebuie să hotărâm cum facem și să ne încadrăm în cifra aceasta a cadrului financiar multianual și uh, să negociem. Peter, cred că vrea să spună. Vreau să spun același lucru pe care l-ai spus și tu, Danuta. Uh, alocarea este și în regulamentul general și trebuie să vedem și în articolul 4 al regulamentului. Este foarte important ca pe ambele fronturi să se spună că avem nevoie de resurse ceva mai mari. Și mai vreau să spun ceva despre granițele externe. Este o parte importantă a cooperării în perioada curentă, dar a fost o punct greu. Textul de compromis la care s-a ajuns este un pas înainte, după părerea noastră. A fost nevoie de multă muncă din partea tuturor instituțiilor, celor trei instituții și a serviciilor juridice, dar acum avem un text care clarifică lucrurile în viitor. Iar eu, ca raportor, sunt deschis, în gata să vedem cum pot fi clarificate în continuare aceste aspecte în regulament. Mulțumesc foarte mult! Now if you would like to take the floor again, or... Doriți din nou să luați cuvântul? Da, foarte rapid. Privind bugetul. Așa cum spuneați, noi, Parlamentul, trebuie să ne luptăm pentru bugetul acesta, astfel încât bugetul cooperării teritoriale să depășească cifra propusă. Este nevoie să ținem cont și de mesajul care vine de la Consiliu. Consiliul ne spune că dacă vrem să sporim bugetul, trebuie să facem rost de bani în altă parte. În Comisia Parlamentară trebuie să vedem care sunt prioritățile noastre. Așa că, stimați colegi, dacă sunteți activi în grupurile noastre politice, ar fi bine, pentru că e bine să vorbim și e bine să luăm poziție. Vă reamintesc că am votat săptămâna trecută o rezoluție privind uh, acest lucru și avem nevoie de cifre foarte clare, avem nevoie de un buget, avem nevoie de cooperarea teritorială. Victor spunea că și interconexiunea în Europa este importantă și trebuie să ținem cont de ce a făcut Consiliul avem nevoie de o cooperare care este foarte bună pentru Europa. Dezbaterile vor continua, sfirește, privind regulamentul general, așa încât trebuie să fim activi pe toate fronturile și trebuie să obținem ce avem în mandat. Și mai se pune o problemă tematică care a fost menționată de Lambert, articolul 5. Cred că va fi abordat în următoarele negocieri tripartite. Mulțumesc. Joachim, ești ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Regulamentul uh, referitor la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială nu este unul nou, ci unul uh, extins pe baza regulamentului existent deja. Este vorba de un uh, instrument juridic care nu are legături directe cu finanțarea și cu noul cadru financiar multianual și nu este un regulament atât de larg ca și celelalte cuprinzător. Cu toate acestea, există și aici anumite puncte problematice. Am spus de mai uh, multe ori acest lucru. Doresc să mulțumesc președinției irlandeze care, pentru care această temă a reprezentat cu adevărat o prioritate. Pe data de 4 martie am avut deja prima întâlnire uh, tripartită la care a participat și președinta comisiei noastre și am putut clarifica deja câteva puncte. Despre ce discutăm prin uh, regulamentul modificat? Este vorba de simplificare, de mai multă claritate, de mai multă siguranță juridică și de domeniul de aplicare a acestor uh, grupări uh, teritoriale. Colega noastră, Maner, s-a referit la legătura Uh, acestui regulament, de exemplu, cu programele la care participă și state terțe. Am putut să ajungem la un acord vis-a-vis -vis de domeniul A, dreptul aplicabil, din punctul de vedere al, al uh, uh, clauzei tratatului de la uh, Lisabona, când vine vorba de asemenea grupări care sunt uh, fondate în, pe teritoriul unor state din Uniunea Europeană. Acest lucru a fost clarificat. Ce nu este clar este care va fi dreptul aplicabil în momentul în care sunt fondate asemenea grupări la care participă și regiuni din state terțe. Pentru că aici ne aflăm deja în domeniul politicii externe însă se caută în continuare soluții și pentru acest punct. În plus, am uh, discutat despre procesul de autorizare a unor asemenea grupări și am putut să ajungem la acord în legătură cu câteva puncte. Vis-a-vis -vis de câteva puncte nu am ajuns la un acord. Am discutat, de exemplu, despre obiectivele unor asemenea grupări, despre aderarea unor noi membri la uh, asemenea grupări și așa mai departe. Revin la participarea țărilor terțe, autorităților publice, administrația, administrarea uh, personalului și care este răspunderea acestor uh, grupări dacă se ajunge la un asemenea caz în care trebuie să fie stabilită uh, răspunderea, toate aceste teme vor fi Uh, negociate joia viitoare. Foarte multe din aceste grupări, de fapt este vorba, există deja 30 de asemenea grupări care așteaptă cu toate elaborarea acestui nou regulament. Ele se plâng în continuare că au uh, dificultăți uh, administrative și obiectivul nostru este de a reduce sarcina administrativă pentru grupările existente și, pentru a, și să permitem crearea unor noi grupări mult mai ușor. Este cu atât mai important să păstrăm prioritățile cu care am uh, inițiat aceste negocieri. Un punct grav uh, este autorizarea uh, tăcută, să spun așa. Considerăm că propunerea făcută de comisie este foarte bună. Să acceptăm o asemenea autorizare după o perioadă de șase luni în care nu s-a luat o poziție. Ideea este să evităm întreruperi, uh, întreruperi în această perioadă. Deci, o asemenea autorizare tacită ar trebui să fie posibilă pentru toate statele membre și s-a făcut uh, propunerea din partea Consiliului să există o derogare pentru regiunile unde urmează să se regăsească sediul grupării respective. Însă o asemenea prevedere ar submina de fapt acest regulament pentru că am văzut că de fapt uh, statele unde exista sediul grupării respective au uh, întârziat întotdeauna acordarea Uh, autorizației respective, autorizării respective. Pe sfârșit, în, uh, pe viitor, până la urmă, ar trebui să fie autorizat nu, să fie autorizat nu uh, statutul, ci acordul legat de fondarea unei asemenea gropări dacă ar trebui să se emită autorizație și pentru statutul unei asemenea grupări, cred că lucrurile ar fi complicate prea mari aceasta este și poziția Serviciului Juridic al Parlamentului, dar se pare că există probleme uh, din partea anumitor state membre. Apoi, o altă temă majoră care va fi dreptul de lucru aplicabil. Asemenea, grupări au nevoie de norme clare, în același timp flexibile, mai ales când vine vorba de uh, cum este administrat propriul uh, personal, dacă este să ținem, uh, să aplicăm întotdeauna doar dreptul național, acest lucru ar avea consecințe negative asupra acestor grupări. Propunerea făcută de comisie cred că ar duce la simplificarea necesară și ar contribui, de fapt, la funcționarea mai bună acestor uh, grupări. Acest punct este unul foarte important pentru noi, însă există unele state membre pe care nu doresc să le numesc, care au o poziție complet diferită și trebuie să negociem mai mult și aici. Acum, acea de mai multe ori menționată participare a statelor terțe. Din punctul nostru de vedere, clarificarea acestei uh, participări este importantă și cred că ar trebui să păstrăm și uh, situația specială a teritoriilor de peste mari. Avem nevoie în acest context de o reglementare cât mai, uh, cât mai simplă. Avem la dispoziție, de exemplu, instrumentul politicii de vecinătate sau de aderare care sunt discutate în alte comisii, în Comisia AFET, de exemplu, și acolo s-a ajuns la concluzia că, că nu trebuie să uităm și de această posibilitate de, de uh, cooperare cu statele terțe prin intermediul grupărilor uh, europene de cooperare teritorială. Deci toată lumea dorește să există o colaborare și cu state terțe, însă mai trebuie stabilit temeiul uh, juridic. Apoi, punctul referitor la participarea autorităților publice. Pentru noi, în continuare, uh, participarea autorităților publice este o reglementare nouă la care nu putem renunța, pentru că astfel regiunile pot uh, colabora în uh, domenii diverse, cum este furnizarea de energie și așa mai departe. Apoi, al cincelea mare complex care este uh, negociat, domeniile politice sectoriale, noi suntem convinși că aceste grupări și pe viitor vor contribui la o mai mare vizibilitate a unor sectoare cum este mediul înconjurător, transporturile și așa mai departe. Tocmai de aceea, aceste grupări ar trebui să uh, poată participa, de exemplu, la achiziții publice. Uh, Acestea au fost așadar cele cinci mari puncte pe care, le-am, uh, pe care trebuie să le negociem. Joi negocierile vor continua. Am stabilit deja termenele în care ne vom întâlni în luna aprilie. Și președinția irlandeză și-a manifestat uh, interesul de a încheia înaintea pauzei de vară aceste negocieri președinția irlandeză are o atitudine constructivă, mi se pare mie. Opoziție se manifestă din partea unor state membre, mai ales din partea statelor foarte centralizate, care se tem să lase regiunilor periferice competențe sporite, dar cred că uh, guvernele acestor state ar putea să se relaxeze puțin. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult, Joachim. Comentarii? Comisia? Nu. Lambert, un mic comentariu? Nu. Fără comentarii. Bun, să nu zicem că s-a terminat ziua, ziua înainte să pună soarele. Cred că îi putem să-i mulțumim lui Joachim pentru prezentare și, firește, nu ești blocat de alții, așa că poți să faci pași înainte în momentul în care președinția are o poziție. Declarăm uh, reuniunea închisă următoarele reuniuni, 22 și 23 aprilie, două jumătăți de zi. Președinta mulțumește interpreților și celor care au supraviețuit până la această uh, oră alături de noi. Mulțumesc!